used to. Ja, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Fortsetzung. Stimați colegi, bine ați venit la sesiunea noastră de după masă. După cum v-am spus dimineață, mi face o mare plăcere să o primim pe doamna Patricia Espinosa Cantillano, secretar al Ministerului Afacerilor Externe al Mexicului, și mai important pentru noi, președinte al COP16 din Cancun. Bine ați venit la Parlamentul European și la Comisia de Mediu. Le urăm bun venit de asemenea și ambasadorului Mexicului la Bruxelles, domnul doamna Sandra Fuentes Bela. Avem o relație foarte bună cu Mexicul. Parlamentul are o delegație pentru Mexic și șeful acestei delegații, Ricardo Cortés, este și el alături de noi. Doamnă ministru, Uniunea Europeană și Parlamentul European și Comisia de Mediu încearcă să susțină protecția mediului cât mai mult. Azi dimineața am avut o dezbatere în legătură cu un raport în legătură cu creșterea procesul, procentului de reducere a emisiilor până la 30%. Există discuții între 20% și 30%. Am trimis delegații din partea grupurilor politice la Cancun. Mulți dintre noi am uh, participat la marea întâlnire de uh, seara trecută și am aplaudat încheierea de succes a reuniunii COP16 și ca și majoritatea participanților de peste tot din lume, ne-am bucurat că după COP15, care nu a avut un final atât de strălucit, ne-am bucurat că la Cancun am putut pune bazele unui acord pentru viitor. Mă voi opri aici pentru că am anunțat în această dimineață că la 3.45 vom primi pe Comisarul pentru Energie și Siguranță Nucleară, Günther Oettinger, care poate să vină doar la ora 15.45 și până la 16.30 pentru a ne vorbi despre siguranța centralelor nucleare din Europa, având în vedere uh, catastrofa din Japonia. Uh, aici, în Parlament, vorbim în mai multe limbi și una dintre limbile principale este spaniola, pe care o puteți folosi. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face o mare, mare onoare să pot să mă adresez dumneavoastră în această după masă. Aș începe prin a spune că Mexicul acordă o importanță foarte mare relației sale cu Uniunea Europeană și, în special, relației cu Parlamentul European. De asemenea, profit de această ocazie pentru a vă spune ceea ce am spus și președintelui Parlamentului în această dimineață, și anume că Mexicul ar dori să aibă un dialog permanent deschis cu Parlamentul European pe orice subiect de interes pentru Parlament sau pentru diversele comisii parlamentare. De aceea mă bucur foarte mult că pot împărtăși cu dumneavoastră marea satisfacție pe care am simțit-o în Mexic – pentru că am reușit să încheiem în mod fericit negocierile de la Cancun. Uh, subliniez din nou aici implicarea Uniunii Europene în atingerea acestei concluzii fericite. Nu voi vorbi foarte mult pentru că cred că este mai util să avem un dialog. Voi face doar câteva uh, comentarii introductive. În primul rând, Mexicul este convins că soluția rezolvării schimbărilor climatice și soluția pentru multe probleme mondiale se află în cooperarea internațională, în forurile internaționale. Lucru pe care am lucrat extrem de mult. Credem în multilateralism, credem în aceste foruri care pot să găsească soluții comune. După cum știți, pregătirea conferințelor de la Cancun și adoptarea acordurilor de acolo au fost lucruri extrem de complexe, nu doar da- datorită subiectului extrem de dificil, ci și datorită lipsei de încredere care s-a acumulat timp de ani întregi de negocieri și care au dus la scepticism în legătură cu un acord. Această lipsă de încredere au dus la faptul că majoritatea guvernelor au, au identificat uh, necesități energetice sau necesități de a eradica sărăcia și, în consecință, adoptaseră poziții extrem de rigide care nu permiteau progresul negocierilor. Însă aceste poziții nu permiteau nici respectarea obligațiilor deja asumate. În acest context internațional am, avut, am uh, putut să facem ca interesul global să primeze. Toate părțile implicate și toți actorii din societate au putut să subscrie la un plan realist care să permită să ne îndreptăm pas cu pas spre obiectivele noastre și să ne ridicăm nivelul ambiției. Mă bucur că Uniunea Europeană acum plănuiește să își intensifice eforturile. Bineînțeles că acordul de la Cancun nu reprezintă o soluție finală la provocarea schimbării climatice. În acest sens, așteptările inițiale că se va găsi o soluție completă care va rezolva schimbările climatice au dus la o impresie greșită în opinia publică și în comunitatea internațională. Însă, ceea ce arată acordurile de la Cancun este că un dialog inclusiv și implicarea în procese de negocia, negociere multilaterală de bună credință ne permite să asigurăm un viitor mai bun cetățenilor. Ce trebuie să facem acum? Trebuie să intensificăm acord, eforturile pentru a ne asigura că acordurile din Cancun pot să fie transpuse în realitate. Un element central al acordurilor de la Cancun este statutul de gradație. Bineînțeles că vă amintiți că, bineînțeles că știți că comunitatea internațională trebuie să acționeze cât de repede posibil pentru că urmările schimbării climatice se agravează în timp. Cancun consolidează o abordare gradată cu revizuiri periodice pentru a putea limita creșterea temperaturii la sub 2 grade Celsius. Toate statele conform responsabilităților lor împărtășite, dar diferite, au căzut de acord asupra acestui obiectiv. Și efortul făcut de Uniunea Europeană și poziția extrem de hotărâtă a Uniunii Europene ne arată că trebuie să avem obiective globale pe termen lung. Avem parteneri de negociere cheie care timp de mult timp aveau opinii diferite. Unii aveau obiective mai ambițioase să se ajungă la o limitare sub 2 grade, alții nu vreau niciun fel de uh, angajament, însă poziția hotărâtă a Uniunii Europene a reprezentat o contribuție esențială la atingerea acordurilor. Însă știm că și acest obiectiv ar putea să ducă la situații extreme în multe state. Și de aceea am uh, convenit revizuirea treptată a obiectivelor pentru a ne asigura că creșterea temperaturii rămâne sub 1,5 grade Celsius. Pentru că unele state, în special state insulare și în dezvoltare, vor fi afectate în mod extrem de serios dacă nu limităm creșterea temperaturii la mai puțin de 2 grade Celsius. Însă, în acest moment, din punct de vedere politic, nu a fost posibil să ajungem la un acord care să stabilească o țintă mai mică. Există state care consideră că încă trebuie făcut mai mult, însă și aceste state acceptă deciziile actuale ca un consens. Nu se îndeplinește obiectivul final pentru poziția lor, însă acordurile actuale ne permit să uh, îndeplinim ob- obiective intermediare. De asemenea, am convenit un pachet de atenuare extrem de important atât pentru statele din anexa 1, cât și pentru statele în dezvoltare. Acestea sunt acțiuni naționale de atenuare voluntare, dar care, cu toate acestea, reprezintă angajamente în ochii comunității internaționale. Este vorba de obiective care vor trebui să fie revizuite și vom face acest lucru pe baza resurselor tehnologice care vor deveni disponibile. De aceea, pe măsură ce acestea evolua, evoluează, vor putea evolua și obiectivele noastre pentru a deveni mai ambițioase. Există idei ale statelor dezvoltare în dezvoltare și dezvoltate, care au fost introduse în acordurile de la Cancun și care au depășit așteptările inițiale. Statele dezvoltate și-au anunțat obiectivele de reducere a emisiilor și sunt, foarte, sunt justificate și, și statele în dezvoltare și-au anunțat obiectivele de reducere a emisiilor. Acest, acest efort colectiv a fost fundamental pentru atingerea acordurilor consensuale. Un alt lucru care a transpărut la Cancun este că acum există o structură instituțională pentru a susține statele în dezvoltare în legătură cu schimbarea climatică. Această structură include un mecanism pentru a reduce defrișările și degradarea pădurilor, un sistem cunoscut sub numele de RED+. Plus. Mai avem și cadrul de adaptare de la Cancun, care capătă o importanță și mai mare dacă ne gândim la evenimentele catastrofale care au avut loc recent în diverse părți ale lumii. De exemplu, în ultimul an, incendii în Rusia, in, inundații în Afganistan, valuri de căldură în Europa și uh, zăpada enormă care a afectat Statele Unite și Europa iarna trecută. De asemenea, în timpul sezonului uraganelor apar din ce în ce mai multe inundații. În acest sens, avem un cadru care să susțină acțiuni, uh, instrument care este important în special pentru statele de dimensiuni mai mici și care sunt afectate foarte mult de schimbările climatice și care nu se pot adapta corespunzător la noile condiții climatice. Și care nu au la, la dispoziție instrumente financiare sau tehnologice pe care le au la dispoziție alte state din lume. Acest cadru de adaptare este însoțit de un mecanism tehnologic care permite înființarea unor centre sau rețele tehnologice regionale – pentru a consolida cooperarea internațională și a constitui capacități. Cei care au investit în dezvoltarea tehnologiilor curate au nevoie ca tehnologiile respective să fie utilizate. Deci, în acest domeniu avem nevoie de uh, o deschidere cât mai mare pentru a crea stimulentele necesare pentru investiția în noile tehnologii și investiția continuă în viitor. De asemenea, trebuie să putem să acționăm în beneficiul societăților unde se vor aplica aceste tehnologii. Intenționăm să creăm un așa zis cerc virtuos, astfel ca și în statele mici, în dezvoltare, să se introducă asemenea inițiative, pentru că ele reprezintă o piață pentru tehnologie și printr-un mecanism de facilitare a accesului la noile tehnologii curate, va fi posibil pentru statele respective să își asume obiective mai ambițioase decât în mod obișnuit fără aceste acorduri. Un alt lucru este fundamental pentru viitor, crearea unui fond verde în legătură cu schimbarea climatică. Scopul acestui fond este de a finanța programe în statele în dezvoltare. Fondul reprezintă și o recunoaștere a ofertelor financiare făcute de unele state, așa numitele Fast take-off Funds, fonduri care se îndreaptă spre statele în dezvoltare între 2010 și 2012. Aș pune de asemenea accentul pe faptul că la conferința de la Cancun s-a obținut un element suplimentar în dezbatere și anume implicarea societății civile, a sectorului privat, a universităților și a media. Pe lângă factorii de decizie. Mexicul a propus în mod oficial, în acest sens, ca legislatorii să fie uh, recunoscuți ca un grup special. Nu trebuie să vă explic motivul acestei propuneri, pentru că ocupația dumneavoastră este foarte importantă. Trebuie să ne asumăm uh, toate angajamentele. Nu am uh, reușit să ajungem la un, can, la un consens în Cancun pentru a adopta schimbarea respectivă, însă sper că ne veți ajuta să implicăm din ce în ce mai mult parlamentele din diverse state în negocierile din viitor. Va trebui să găsim cea mai bună modalitate în acest sens, însă trebuie să recunoaștem că parlamentele reprezintă o parte foarte importantă a puterii de decizie în fiecare stat. Eu, ca președinte a conferinței, încerc să lucrez împreună cu ministrul de externe al Africii de Sud, care a fost numit recent de președintele Zuma ca președinte al conferinței de la Durban. Încercăm împreună să stabilim programul următoarei conferințe și perspectivele pentru conferința de la Durban sunt unele care nu sunt nici prea optimiste, dar nici prea pesimiste. Avem avantajul că, spre deosebire de situația de dinainte de Cancun, avem o ordine de zi foarte clară. Există lucruri care trebuie făcute pentru a ajunge la un regim global împotriva schimbării climatice. Însă, pe de altă parte, există o serie de subiecte pe care încă nici nu le-am abordat, de exemplu finanță, finanțarea. Până acum am discutat dacă sau nu să creăm un nou fond. Acum, de-abia, trebuie să trecem la dezbaterea în legătură cu felul cum va funcționa acest fond și de unde vor veni banii. De exemplu, Mexicul, ca stat, este de părere că vor trebui implicate nu doar fonduri publice, dar și, ci și resurse din sectorul privat, pentru că avem un obiectiv de minim 100 de miliarde de dolari pe an până în, pe an, până în 2020. Bineînțeles că trebuie să menționăm și o piață potențială pentru bunuri și servicii legate de mediu, Conform unor specialiști, această piață ar avea o valoare de 500 de miliarde de dolari pe an. Așadar, există foarte multe oportunități care pot fi dezvoltate, însă noi trebuie să convenim detaliile și, după cum se știe, problemele apar întotdeauna la nivelul detaliilor. Așadar, va trebui să ne apucăm de lucru cât mai repede. Același lucru se poate aplica Comitetului de Adaptare sau Red Plus. Avem un ghid general, însă acum trebuie să începem negocierea detaliilor. Și o parte a acestui proces trebuie să țină de susținerea plină a Uniunii Europene și Parlamentul European are un rol absolut crucial în acest sens. Întotdeauna am spus că poziția Parlamentului European a contribuit la crearea unor punți între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și, de asemenea, a contribuit uh, la schimbarea perspectivei și anume să nu mai fie privit acest subiect ca un subiect uh, al relației nord-sud, ci este în interesul întregii umanități și, după părerea mea, are potențialul de a redefini perspectiva generală asupra ajutorului pentru dezvoltare. Când ne gândim la ajutorul pentru dezvoltare, uh, ne gândim la o țară care e mai bogată și care ajută o țară care nu este atât de bogată. Însă, în acest context, susținerea pe care o dați țărilor în curs de dezvoltare nu nu ajută doar aceste țări, ci ajută și scopul nostru comun, și anume protecția mediului. Așadar, ce aș vrea să fac acum este să vă mulțumesc și să repet angajamentul Mexicului față de această cauză, să cer din nou susținerea dumneavoastră a Uniunii Europene și în relațiile pe care le aveți cu alți membri importanți ai comunității internaționale, pentru că, așa cum uh, am mai spus, e nevoie de, fieca, de efortul fiecăruia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru atenție și sunt uh, gata să răspund la întrebări. <coughs> mulțumesc foarte mult, uh, doamnă ministru, pentru această prezentare foarte interesantă. Cred că la Cancun ați făcut o treabă excelentă și nu avem timp ca să vă mulțumesc toată lumea pentru că suntem în întârziere, dar uh, suntem foarte mulțumiți de dezbaterea de acolo și angajamentele luate la Cancun uh, trebuie acum puse în practică și aceasta este marea sarcină a summitului Durban, uh, la care se vor adăuga, sperăm, uh, câteva elemente suplimentare pentru a avea o imagine completă a acestui uh, deal privind schimbările climatice globale. Dragi colegi, am uh, avut o prezentare foarte bună. Fiecare grup politic are un, dreptul la un vorbitor pentru un minut, altfel nu, nu terminăm la timp. Vă rog, deci dacă aveți o întrebare, o puneți într-un minut și doamna ministru uh, va răspunde. Doamna Florenț, un minut, vă rog, știu că e greu, dar domnul Florenț, dar vă rog să respectați timpul. Da, aș vrea să-i mulțumesc, uh, doamne ministru, oricum. A fost un uh, test uh, de turnesol pentru ce s-a întâmplat după Copenhaga și cred că următorul test va fi cel de la uh, Durban, pentru că ce s-a întâmplat în Japonia în săptămâna trecută va schimba lumea energiei și uh, s-ar putea să existe probleme în, în viitor, despădurire și alte lucruri de genul acesta și mă gândesc dacă uh, există soluții pe care le poate uh, oferi la aceste probleme uh, procesul Durban și, în fine, diplomația climatică, un lucru de care vorbim de multe ori aici în Parlament, trebuie să fie mai puternic puternică. Vedem că la nivel bilateral țările fac multe lucruri, dar nu întotdeauna pun aceste lucruri pe hârtie. Domnul Jorgensen, următorul vorbitor. Și eu îmi scrisesem uh, niște laude care ar fi durat vreo două minute ca să vi le adresez, dar o să sar peste asta. Am întrebări foarte scurte. Mai întâi, puteți comenta uh, asupra ce se va întâmpla acum cu protocolul de la Kyoto. Va exista o a doua perioadă de angajament, credeți? Credeți că este înțelept ca Uniunea să aibă aceeași poziție fermă pe care a avut-o în trecut pentru a avea o a doua perioadă de angajament și a doua întrebare în uh, reducerea efectelor uh, schimbărilor climatice, care e o problemă fundamentală și profundă Credeți că Statele Unite și ceilalți actori importanți care nu au uh, făcut nimic vor, uh, se vor mișca, să spunem așa, la Durban? Și ce se întâmplă la Durban dacă nu obținem nimic în această direcție? Și în fine, a treia întrebare, care este cel mai uh, bun sfat pe care puteți să ne-l dați? Ce să facem de acum până la conferința de la Durban pentru a facilita acest proces? Mulțumesc, deci a fost PPE-ul, socialiștii, acum liberalii, domnul Chris Davis. În Uniunea Europeană noi dezbatem dacă ar trebui sau nu să încercăm să creștem țintele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Însă numai dacă va exista un acord uh, internațional obligatoriu. Nu văd niciun fel de speranță să avem uh, un acord care să satisfacă guvernele care nu vor să ia măsurile pe care noi, această comisie, am vrea să le ia. Mă uit în viitor și mă gândesc cum să extindem uh, uh, această... Aveți vreo speranță că va apărea un astfel de acord obligatoriu din punct de vedere juridic? Acum, verzii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu mulțumesc și eu felicit pe doamna ministru. Întrebarea mea e legată de ce a spus Chris Davis. A fost foarte important că țările au căzut de acord la Cancun asupra obiectivului de limite de 2 grade, însă angajamentele de reducere a emisiilor făcute la Copenhaga și formalizate la Cancun nu respectă obiectivul de 2 grade așa cum s-a arătat foarte clar. Deci întrebarea mea este, care este sfatul noastră pentru Uniunea Europeană? Ce ar trebui să facem ca să promovăm un aranjament prin intermediul căruia și emisii, țintele de emisii să fie în, uh, armonizate cu ținta de 2 grade. Mulțumesc și ultimul vorbitor din partea stângii europene, Verber de, Verber de Barbara de Brân. Mulțumesc și eu vreau să o felicit pe doamna ministru. Unul dintre lucrurile foarte importante care au rezultat din acordul de la Cancun este numărul de termene limite care au fost stabilite pentru luna trecută și luna aceasta, ca părțile să vină cu informații și poziții pe o serie întreagă de chestiuni. Mă întreb dacă puteți să-mi oferiți opinia dumneavoastră asupra acestor uh, uh, angajamente, poate în legătură cu unele dintre mecanismele care nu sunt bazate pe mm, piață. Cum credeți că se va, ce credeți că se va întâmpla la punctele unde nu sunt specificate niște date foarte clare în legătură cu acțiunile de reducere a impactului asupra mediului și țintele respective? Și începește Comitetul de Tranziție a creierii uh, Fondului Verde, întâlnirea trebuia să se uh, țină pe 15 martie, a fost amânată. De ce credeți că a fost amânată? Mulțumesc. Deci am, noi în Parlament avem instituția uh, discursului de un minut. E uimitor cât de multe lucruri se pot spune într-un minut, așadar aveți 5 minute să răspundeți. Aveți toată admirația mea pentru această capacitate de a pune atât de multe întrebări atât de repede. În ce privește de uh, despăduririle? Într-adevăr, cred că există un potențial enorm, în sensul că aceste trei treia sursă globală de emisii, distrugerea pădurilor și ar trebui să dăm uh, multă atenție acestui subiect. De asemenea, subiectul are și niște beneficii sociale extraordinare acolo unde programele de reîmpădurire sunt uh, puse în practică și sper că pe uh, baza experienței de până acum, aceasta e una dintre zonele în care am putea avea un rezultat foarte bun la conferința de la Durban. Cred că unele dintre comentarii au fost uh, legate între ele și uh, se referă la ce se va întâmpla după protocolul de la Kyoto. În primul rând, trebuie să spun că un acord pur și simplu pentru a doua perioadă de angajament, doar un astfel de acord nu va fi soluția reală sau ultimă. Sigur, unii spun, haideți să aprobăm o rezoluție de luptă împotriva sărăciei și presupunem că asta va duce un sfârșit uh, sărăciei, va elimina sărăcia. Nu prea stau lucrurile așa. Trebuie să ne gândim la ce fel de angajamente vrem să implementăm după 2012 dar să nu uităm că angajamentele pe care țările deja și le-au luat merg dincolo de 2012 și protocolul de la Kyoto rămâne valabil și după 2012. Nu are o dată de expirare și uh, scopurile specifice care au fost stabilite uh, până în prima perioadă de angajament trebuiau realizate până în 2012. Acum știm că acest lucru nu se va întâmpla, însă protocolul însuși, adică baza juridică pe care țările se, se obligă să facă toate aceste acțiuni pentru a lupta cu schimbările climatice, rămâne valabil. Deci trebuie să ne uităm la care sunt mijloacele prin care va deveni posibil pentru noi toți să ne creștem nivelul de ambiție și cred că asta are de-a face cu implementarea acordului de la Cancun. Dacă reușim să creăm fondul verde, vom putea să cerem niște angajamente mult mai mari de la toate țările, inclusiv de la economiile, marile economii ale, în curs de dezvoltare. Uh, după cum știți, Mexicul a fost una dintre țările uh, lumii în curs de dezvoltare care a fost dispusă să-și ia mai multe angajamente, pentru că noi știm că este o realitate care ne afectează pe toți și care generează costuri financiare, dar și umane pentru noi toți. Este angajamentul nostru și interesul nostru să facem ceva în legătură cu asta. Așadar, trebuie să implementăm angajamentele uh, și mai ales mandatul, mandatele de la Cancun pentru a avea mijloacele care să permită țărilor să-și ia și mai multe angajamente. Nu spun că trebuie să dăm un cec în alb țărilor în curs de dezvoltare și ele se poate să facă tot ce vor cu el. Nu. În acest caz, uh, lucrurile sunt foarte clar orientate către programele menite să lupte cu schimbările climatice. Este de asemenea important să reușim să implementăm cât mai repede cu putință procedurile tehnologice pentru a da acces acestor, la aceste noi tehnologii unui număr cât mai mare de țări. Este singura modalitate prin care tehnologiile vor fi accesibile din punct de vedere financiar și uh, vom avea stimulente pentru a exista mai multe investiții și e singura cale prin care țările în curs de dezvoltare vor putea să ia parte la acest efort trebuie să spun că împărtășesc ideea că nu este uh, foarte clar că vom reuși să ajungem la o decizie finală la, în privința perioadei de după 2012, atunci când uh, prima perioadă de angajament se încheie. Dar trebuie să spun că din acest punct de vedere există un rol foarte important uh, pe care Parlamentul trebuie să-l joace și parlamentele în general. Trebuie să creștem nivelul uh, deciziei politice pe această chestiune. E adevărat că e o problemă foarte tehnică, dar deciziile de care avem nevoie sunt realmente unele de natură politică. Și din acest punct de vedere, cred că ar fi foarte important ca Uniunea Europeană să colaboreze cu toate guvernele uh, statelor uh, membre și poate un comentariu final în ce privește Comitetul de Tranziție. A trebuit să amânăm pentru că trebuia să respectăm uh, termenul limită stabilit în acordul uh, de la Cancun, așadar a trebuit să amânăm pentru că a existat o opoziție foarte puternică din partea grupului asiatic de a avea o întâlnire, pentru că ei nu căzuseră de acord cine trebuia să reprezinte grupul asiatic în uh, Comitetul de Tranziție. Așadar, dacă aveți prieteni în țările asiatice, poate ne ajutați să rezolvăm această problemă. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru că ați venit la Bruxelles și uh, pentru că ați uh, găsit timp și pentru vizită la comisia noastră. Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru explicații. Să sperăm că următorii pași se vor face la Durban. Cu siguranță vom fi acolo și invităm pe toți uh, reprezentanții puterilor legislative și executive și al puterilor locale să participe, pentru că toți acești factori trebuie să fie implicați. Uh, aveți o abordare cuprinzătoare față de această provocare uriașă a secolului 20. Vă mulțumesc și vă urez mult succes în continuare. Președintele, domnul comisar Oettinger este deja alături de noi.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 comisia care se ocupă de mediu, sănătate publică și protecția împotriva dezastrelor și, în mod foarte clar, evenimentele tragice de la centrala nucleară Fukushima îi preocupă um, foarte mult pe membrii acestei comisii. Vă suntem uh, recunoscători că ați găsit timp să veniți să vorbiți cu noi. Ieri ați fost la Comisia ITRE și în ciuda programului încărcat, ați fost de acord să ne întâlnim între 4 fără un sfert și 4 și jumătate astăzi. Multă lume vorbește despre un punct de cotitură Uh, o țară avansată cum este Japonia a trecut printr-un eveniment atât de grav și asta probabil va duce la schimbări de atitudini în viitor. Așadar, întrebarea este ce facem acum, ce faceți dumneavoastră acum și sunt sigur că vor fi multe întrebări pentru noastră, mai multe decât vom avea timp să uh, dăm răspuns, dar fiecare va avea câte un minut. Aveți uh, cuvântul, domnule comisar. Domnule președinte, stimați deputați, Suntem uh, într-adevăr foarte, foarte preocupați uh, și foarte impresionați de ceea ce se întâmplă în Japonia și mai ales pentru că nu s-a ajuns la sfârșitul acestei uh, serii de evenimente atât de tragice și dezastruoase. Cutremurul a fost anunțat cu două zile înainte, dar la 8,9 sau 9 uh, pe scala, uh, pe scala Richter a fost într-adevăr un cutremur foarte, foarte puternic care a deplasat poziția Japoniei pe glob. Au fost după aceea foarte multe replici uh, și valul uriaș înalt de 15 metri care a reușit să spargă uh, zidul protector. Alimentarea cu curent a fost uh, întreruptă și diversele generatoare care există s-au uh, defectat pentru că a pătruns apa. Asta înseamnă că sistemele de răcire uh, nu au mai putut să funcționeze și ca rezultat uh, ne plasăm, se plasează undeva între, pe scala internațională INES, între un dezastru și un dezastru major. Pe această scală, uh, Japonia a plasat dezastrul la 4, Cernobâl, după cum vă amintiți, a fost la 7, iar uh, guvernul francez uh, solicită ca acest dezastru să fie declarat ca fiind de categoria 6. Ah, zidurile și încăperile de protecție care înconjoară aceste reactoare au fost ah, sparte. E vorba de o centrală nucleară construită între 71 și 75. Unele dintre Uh, asta au fost uh, expuse și uh, de uraniu. și uh, există acolo mai multe tone de combustibil uzat care sunt depozitate. De fapt, situația nu mai este sub control autoritățile japoneze fac absolut tot ce le stă în putință, încercând să folosească uh, apa mării pentru a răci uh, reactoarele, uh, inclusiv uh, cu stropire din uh, elicoptere. Operatorul uh, în chestiune este al șaselea cel mai mare din lume există diferențe din ce în ce mai semnificative între declarațiile pe care le face operatorul și uh, cel, pe care le face, cel pe care le face guvernul japonez. Sunt uh, chestiuni legate de competența inginerească uh, și trebuie într-adevăr să ne adaptăm punctele de vedere cu privire uh, la uh, capacitatea uh, japonezilor în acest domeniu al uh, ingineriei și construcțiilor civile de precizie. În perspectiva unor posibile viitoare evenimente catastrofice care reprezentau o amenințare majoră pentru viața și sănătatea oamenilor de acolo. Tokyo, cu 35 de milioane de locuitori, este metropola cea mai populată din lume. Guvernul eh, francez și-a sfătuit cetățenii să părăsească Japonia pe calea aerului. Dar este foarte clar că nu toată lumea care locuiește în Japonia are această posibilitate. În ceea ce privește consecințele și impactul asupra Europei și politicii sale energetice, ei bine, ieri am avut o conferință uh, foarte uh, lungă pe această temă Eh, la care au participat miniștrii eh, și reprezentanți de nivel eh, înalt din toate statele membre, reprezentanții inspectoratelor nucleare naționale, mai multe întreprinderi care sunt, de fapt, operatori ai centralelor nucleare și reprezentanți ai constructorilor uh, centralelor uh, nucleare. S-au uh, schimbat opinii, au existat opinii, de fapt, destul de diferite Și, într-adevăr, unii susțin că ne aflăm într-un uh, moment de cotitură. Dar nu s-a ajuns la un acord cu privire la faptul că este sau nu este un moment de cotitură din punctul de vedere al viitoarei politici energetice. După cum știți, eu sunt democrat creștin. Ieri s-au exprimat uh, Uh, îndoieli cu privire la neutralitatea Comisiei, având în vedere uh, poziția guvernului uh, german. Franța, Italia și Regatul Unit, cât și alte țări, spun că um, nu există modificări în ceea ce privește Uh, siguranța. Dar uh, Germania, Austria, cât și Elveția, ca țară învecinată, uh, au păreri diferite față de cele pe, pe cele, pe, țările pe care le-am menționat anterior și pe țările de origine slavă. Uh, Uh, într-adevăr, foarte multă lume se gândește și dorește o revizuire a standardelor de securitate nucleară în Europa. Acum doi ani am adoptat directiva privind securitatea energetică uh, nucleară, care urmează să fie transpusă începând cu luna iunie. E un uh, instrument uh, nu foarte nuanțat Eh, dar ieri s-a decis ca toate cele 143 de centrale nucleare să fie supuse unor teste de rezistență și unor controle de securitate pentru a se reevalua riscurile de securitate pe baza învățămintelor pe care le putem trage din experiența Japoniei în contextul posibilității apariției cu tremurilor, cu tremurilor inundațiilor uh, pe coasta atlantică a Europei, uh, a prăbușirilor unor avioane, uh, a unor atacuri teroriste, problema stabilității sistemelor de răcire, alimentării cu uh, curent electric, uh, în special în situații de urgență, câte uh, sisteme de siguranță trebuie să existe pentru a asigura un sistem continuu de alimentare cu curentul electric și Comisia va, este cea care va stabili standardele generale pentru aceste teste de rezistență. Apoi va fi vorba și de tipul de instalație, vârsta instalației, amplasarea ei, factori de risc locali, pentru care standardele vor fi particularizate. Am vorbit, am avut discuții bilaterale cu reprezentanții diverselor grup, grupuri politice și am spus că suntem dispuși să discutăm uh, cele mai bune standarde posibile. Statele membre au standarde diferite uh, de, de securitate, uh, dar noi vom folosi testele de siguranță de același, de același nivel, pentru că în Europa cu orice preț trebuie să garantăm siguranța cetățenilor. Asta trebuie să o facem cu orice preț și ținta este ca până în luna iunie aceste standarde să fie deja definite, astfel încât în cel de-al doilea semestru al acestui an, experți in, eh, externi, independenți, să uh, facă aceste teste de siguranță. Directiva europeană trebuie transpusă în dreptul național al fiecărui stat membru până în luna iulie și ea impune un exercițiu de evaluare până în 2014. Eu cred că această dată este prea târzie și vreau să vă spun încă de, de pe acum că în momentul în care testele de rezistență vor fi efectuate, vom Eh, dori să rediscutăm o reformare a acestei directive europene și asta în prima parte a anului viitor, astfel încât un set comun de standarde europene să poată fi aplicate și care eh, vor fi supuse eh, controlului parlamentar. În urma uh, întâlnirii de uh, ieri, uh, se va întâlni Consiliul de Energie într-o ședință extraordinară, luni. Vom avea o întâlnire și cu reprezentanții pentru Euratom. Pot să vă spun încă de pe acum că Consiliul European de săptămâna viitoare va discuta, evident, și politica energetică și chestiunile legate de securitatea în urma uh, situației din, din uh, Japonia. Separat de propriile noastre teste de rezistență, uh, vrem să oferim și țărilor noastre partenere Uh, Elveția, Turcia și Rusia, deci să le ofere posibilitatea, uh, domnul Sarkozy a pus treaba asta pe ordinea de zi, deci vrem să le oferim posibilitatea, pentru că am dorit să ne asigurăm că până la urmă aceste standarde de e, uh, siguranță vor fi aplicate la nivel global. Avem contacte în acest sens cu China și cu India și dorim ca aceste chestiuni să fie incluse la nivel mondial. E bine, și acum uh, sunt uh, uh, dispus să răspund uh, tuturor întrebărilor dumneavoastră și sunt oricând la dispoziția dumneavoastră în zilele și nopțile următoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această prezentare. Ați avut perfectă dreptate, ați reacționat uh, rapid și ați uh, profitat de această ocazie pe care o oferă Consiliul pentru a discuta cu toate cele 27 de state membre. Uh, și așa trebuie făcut pentru că opinia publică se așteaptă din partea noastră să reacționăm rapid. Este inevitabil ca unii să gândească că mergem, uh, mergeți prea repede, prea departe, iar alții să gândească că sunteți, sunteți prea timizi. Sigur că există o diferență între culturile slave, germanice, uh, romanice, ca să spun așa, uh, din care provin uh, țările membre, dar mă întreb până la urmă ce poate să facă comisia sau ce poate să facă exact un comisar. Ce se întâmplă cu Tratatul Euratom este singurul care nu a fost niciodată modificat. Poate că a venit timpul să îl reanalizăm și să îl actualizăm. Și acum vreau să vă spun că mai avem 20 de minute, s-au scris 20 de persoane la cuvânt și o să vă rog pe fiecare în parte să fiți foarte, foarte succinți așa că o să luăm grupurile eh, politice eh, pe rând. Începem cu Carl Florenz. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule comisar. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte impresionantă. Este un prim semnal cu privire la felul în care trebuie să mergem mai departe în ceea ce privește politica uh, în domeniul mediului. Și evident că aici trebuie să avem niște ținte obligatorii privind eficiența. Oana Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit uh, printre noi. Uh, și, într-adevăr, cred că inițiativa pe care ați menționat-o este foarte bună. Uh, dar uh, timpul este foarte scurt. Îmi amintesc de decizia de a se închide în centrală nucleară și de reducere treptată a funcționării altor centrale nucleare. Și cred că mai multe țări ar trebui să urmeze acest uh, exemplu. Cred că, într-adevăr, acest lucru trebuie să ocupe un, un, un loc prioritar pe ordinea de zi a următoarelor uh, ședințe. Domnul Davis, uh, eu am fost împotriva energiei nucleare multă vreme, până când mi-am dat seama că, într-adevăr, poate să conducă la reducerea utilizării uh, combustibilor fosili. Ei bine, nu cred că nu, eu cred că nu ar trebui să construim astfel de centrale de acum încolo pe zone de, de falie. Trebuie să învățăm de, din ceea ce se întâmplă în, uh, în Japonia. Uh, la fel se întâmplă cu industria feroviară. Trebuie să învățăm de acum încolo, trebuie să ne asigurăm pentru ca astfel de accidente să nu se mai întâmplă. Trebuie să recunoaștem că uh, oamenii mor în orice fel de industrie producătoare de energie. La fel se întâmplă și în uh, minerit. Uh, nu știm însă dacă până la urmă centralele nucleare vor, centralele din Japonia vor renunța și vor reveni la folosirea cărbunelui. Mulțumesc! La Consiliul uh, de Ministri ați discutat posibilitatea de a închide reactoarele vechi. Uh, ați discutat această posibilitate, cele care nu au atâtea sisteme de siguranță și apoi, în ceea ce privește testele de rezistență, e bine, sper că ele se vor aplica întregului lanț de producție, inclusiv, de exemplu, transportul, ciclul de producție, tratarea deșeurilor, cât și uh, siguranța instalației. Uh, pentru că, într-adevăr, acest test ar trebui să includă întregul um, lanț. Ar trebui, de asemenea, să analizăm și uh, conținutul de Antonio. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Ați spus ieri că Europa ar trebui să se gândească la un viitor care să nu includă energia nucleară corespunde această opinie cu ceea ce gândiți acum sau cu poziția europeană? În ceea ce privește testele, testele de rezistență, cum se vor face aceste teste uh, pentru a ține cont de cauze multiple, uh, cum s-a întâmplat în Japonia, uh, cu tremur, după aceea tsunami și așa mai departe? Cum se vor face aceste teste în cazul în care are loc un incident major și nu cumva ar trebui să aplicăm un, aplicăm un moratoriu asupra tehnologiei nucleare în Europa până când aceste teste de rezistență vor fi deja efectuate. Vă mulțumesc, domnul Rossi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră Ați spus că situația a scăpat de sub control, să sperăm că uh, nu vor exista consecințe majore. Vreau să vă întreb ce considerați că trebuie să se schimbe în politica energetică a Uniunii și ce ar trebui să se schimbe în tratatul Euratom. Vă felicit pentru inițierea acestor teste de uh, rezistență Considerați că Comisia trebuie să ceară statelor membre să nu ia decizii pripite în momente de stres și să aștepte avizul experților în legătură cu riscurile reale sau riscurile, riscurile legate, legate mai degrabă de centralele vechi. Uh, pentru că necesitățile energetice vor crește. Vă mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru reacția dumneavoastră rapidă. Însă, este important să ne gândim la impresiile pe termen lung. Trebuie să eliberăm presiunea în momentul actual, însă să ne gândim și la uh, ce vom face pe termen lung pentru a ne păstra credibilitatea. Problema localizării acestor centrale este una importantă. De obicei, aceste centrale nucleare sunt uh, plasate la graniță. După aceea apar probleme legate de cost. Avem nevoie de directive în legătură cu un cost eficient al energiei nucleare. Da, este din Austria. Domnul Grote. Vă mulțumesc pentru abordarea frontală a problemei. Ați arătat că Comisia Europeană este stăpână pe situație și mă bucur acest lucru. Uh, există în continuare un risc rezidual și dacă calculăm probabilitățile, putem să evaluăm posibilitatea unui incident negativ, ca și în Japonia. Întotdeauna poate să aibă loc un accident și întotdeauna există un lanț de circumstanțe care nu pot fi prevăzute. Există și tehnologii regenerabile. putem să creștem din ce în ce mai mult proporția energiilor regenerabile? Ce decizii vor trebui luate pentru ca rețelele să uh, poate să primească aceste noi energii? Eh, abbiamo ricevuto... Doamna Gardini, vă, vă mulțumesc. Avem o comunicare cu privire la protecția civilă și ca raportor m-a frapat faptul că se subliniază anume, anumite paragrafe aici în legătură cu mecanismele de protecție civilă. O întrebare pentru dumneavoastră. S-a menționat aici un moratoriu că ar trebui să renunțăm la energia nucleară, însă această energie reprezintă 30% din necesitățile europene și uh, în 2050 va trebui să existe în continuare un mix energetic între gaz, energie nucleară, nucleară și energii regenerabile. Considerați că se pot atinge obiectivele noastre uh, renunțând la energia nucleară? După cum a spus doamna Gardini, vreau să mă întreb ce se va întâmpla după Japonia. Este adevărat că accidentele la centralele nucleare, nucleare sunt uh, rare, dar când au loc, efectele sunt extrem de grave și afectează generații și mai multe state. În planurile pentru 2050 avem un mix energetic care include energia nucleară. Are Comisia planuri să atingă obiectivul în 2050 fără utilizarea energiei nucleare? Sau este Comisia dispusă să elaboreze asemenea planuri după ceea ce s-a întâmplat în Japonia? mulțumesc, Corin Lepaș. Lepaș. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru reacția dumneavoastră extrem de rapide. rapidă. Un accident nuclear reprezintă o catastrofă umanitară, dar și o catastrofă economică și financiară. De aceea, va trebui să renunțăm la energia nucleară. Problema este când. Este clar că ceea ce s-a întâmplat în Japonia trebuie să ducă la revizuirea calcul, modalităților de calculare a riscului. Trebuie să se îmbunătățească uh, controlul gestionarilor acestor centrale și trebuie să vedem dacă putem continua cu un acord Euratom care este uh, învechit. Trebuie să schimbăm regulile și modalitățile de control actuale. Vă mulțumesc. Domnul Pereiro Rodriguez. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și că ați putut fi prezent aici atât de repede. Vrem să fim precauți și să nu creăm panică, însă nu vrem să inducem în eroare publicul. Și asta fac unii atunci când vor să nu se implice. În ceea ce se întâmplă la centrala Fukushima, trebuie să ne folosim de ceea ce se întâmplă acolo pentru a învăța. Atunci când va veni vremea, uh, este Comisia dispusă să conducă o dezbatere în legătură cu viitorul Europei fără energie nucleară. Vă mulțumesc, domnule Oettinger. Suntem cu toții frapați de evenimentele tragice din Japonia v-am auzit, domnule Oettinger, că vă refugiați în spatele tratatelor pentru a justifica o reacție minimă a Comisiei. Eu nu împărtășesc analiza dumneavoastră în legătură cu angajarea Uni- Uniunii Europene în ieșirea din era nucleară. Această decizie depășește competențele naționale atunci când o catastrofă nucleară are consecințe care depășesc granițele unui stat. Există o centrală în Franța care prezintă un risc major și care a trebuit răcită în repetate rânduri în vara anului 2003. Riscul european și întrebarea mea, dacă îmi permiteți, ne spuneți că nu aveți puterea, însă eu cred că Comisia totuși are puterea de a iniția o, un regulament și are puterea să realizeze evaluări și să lanseze o dezbatere publică. Și puteți susține pe, conta pe susținerea noastră. Domnul Sonic. Două întrebări foarte scurte. Domnule comisar, nu vă miră absența energiei, ă, agenției autor, autorității internaționale în legătură cu energia atomică. Nu am auzit opinia acestei agenții până acum. Nu credeți că ar trebui să existe o taxă specială pentru energia nucleară? Acum, ă, centralele bazate pe cărbune trebuie să cumpere credite de emisii. Nu ar trebui să existe și un, o taxă pe energia nucleară pentru a finanța energiile regenerabile. Doamna Gutierrez. Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus azi și ieri că nu se înțelege foarte bine problema extrem de gravă din Japonia. Există de asemenea o lipsă de solidaritate. Vorbim aici despre un dezastru, în primul rând. În al doilea rând, acest accident a distrus sistemul de răcire al reactorului. Și de aceea trebuie să facem distinție între diversele tipuri de centrale și, accident, și natura accidentului, faptul că centrala era construită într-o zonă seismică. În Europa, toate studiile prealabile unei construcții de centrală includ și un studiu al tipului de sol. Dumneavoastră spuneți că energia nucleară este complexă și evoluează, tehnologia nucleară evoluează, însă este extrem de riscantă și este posibil să fie afectată și Europa. ir daug sumaišties, daug įtampų, tačiau aš visgi galvoju, kad... Mulțumesc, domnule comisar, pentru reacția dumneavoastră extrem de rapidă. Eu consider că nu putem să continuăm fără energia nucleară și trebuie să ne obișnuim cu această idee. Trebuie să fim atenți însă la faptul că Belarusul construiește sau planifică uh, construirea unei centrale nucleare la granița cu Lituania. Președintele Lukashenko a spus că va încheia un acord cu Rusia pentru ca Rusia să poată să dea Belarusului un împrumut pentru acest proiect. Nu au avut însă consultări cu statele vecine și întrebările statelor vecine nu primesc niciun răspuns. Și de asemenea, secretariatul OSCE are uh, dubii la rândul său. snel ingegrepen, ook samen met de de... ministers, alleen in Vă mulțumesc. Ați vorbit despre intervenții rapide, însă, concret, care sunt planurile pentru a schimba politica energetică europeană? Există o serie de centrale nucleare care vor fi închise. Am avut o iarnă extrem de friguroasă în Europa și multe um, rețele energetice au fost confruntate cu probleme, așa încât există o criză energetică. Cum facem în acest sens să renunțăm la energia nucleară? Mulțumesc, doamna Gherbrandi. Um, Domnul Gherbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. De zeci de ani avem energie nucleară în Europa. După părerea mea, acest lucru este adecvat. Uh, de ce uh, trebuie să reacționăm atât de violent la ceea ce se întâmplă în Japonia, pentru că situația în Europa este, dificil, este diferită. Trebuie să vorbim despre Libia în Consiliul European și să rezolvăm problemele din Libia. Credeți că riscul este atât de ridicat în Europa? De aceea ați acordat atât de, urgen, atât de mare urgență acestei probleme. De ce ați convocat uh, un summit de urgență? Mulțumesc, ați fost extrem de disciplinați. Iar acum, domnul Oettinger are la dispoziție șase minute pentru a răspunde. Natura urgentă decurge direct din importanța accidentului din Japonia. Să presupunem că mergeți la schi, că, că plec la schi acum și mă întorc în mai și îmi cereți uh, demisia. Eu acum reacționezi la patru zile după incident. Avem o responsabilitate politică în acest sens. În următoarele săptămâni, eu propun să examinăm legislația europeană și politica energetică europeană cu toate consecințele sale. Acum avem tratatul de la Lisabona, care este în vigoare de puțin mai mult de un an. Nu cred că statele membre se vor angaja mâine să rescrie acest tratat. Deci, în momentul actual, mă bazez pe puterile pe care le am și care decurg din tratatul Euratom, care, de fapt, urmează să fie prelungit. Și este o ocazie pe care o, de care voi profita, pentru că tratatul Euratom nu corespunde la situația de siguranță actuală. Lucru normal, pentru că este un tratat de acum 50 de ani. În al doilea rând, articolul 194 stabilește puterile în domeniul politicii energetice și în al treilea rând, nu s-a făcut nimic în ultimii 15 ani pentru a crea o piață internă a um, electricității și a gazelor. Mă bucur că Consiliul European a decis ca în următorii 6, 4 ani să uh, punem în aplicare o asemenea piață dar trebuie să vedem ce se va întâmpla, pentru că există anumite animozități între statele membre, există piețe care sunt gestionate în interesul unor guverne ale unor state membre. Nu voi intra în mai multe detalii. Există companii energetice care sunt importante pentru politica națională și de care au nevoie guvernele naționale. Acest lucru joacă un rol atât în vest cât și în est. Există guverne care își văd doar interesul propriu în politica industrială. Nu le interesează să obțină energie ieftină, pentru că vor o parte de piață, o cotă de piață Președintele Buzek a spus acest lucru despre o comunitate europeană a energiei. Spre sfârșitul mandatului Parlamentului și al Comisiei, conform tratatului, trebuie să ne gândim la o extindere a puterilor formale ale Parlamentului și Comisiei. O asemenea putere nu există în momentul actual. Însă statele membre și cei din convenție au decis că așa trebuie să stea lucrurile. În ceea ce privește mixul energetic, doar statele membre sunt responsabile în momentul actual. Atunci când eram la Baden-Württemberg, am primit uh, consiliere de la Bruxelles, dar uh, atât, pentru că Bruxelles nu are competențe în domeniul energiei. 7% din mixul energetic al Austriei îl reprezintă energia generată într-o țară vecină prin energie nucleară. Uh, noaptea se poate folosi uh, energia atomică pentru a transmite energia electrică înapoi. Și pe de altă parte, Franța are 80% din energie de proveniență nucleară. Dacă ne uităm la valorile la companiile energetice Aștept să văd care va fi dezbaterea din Franța și în iunie în Italia veți putea să votați. Și mă interesează foarte mult uh, rezultatul votului din Italia. În momentul actual, 30% din energia noastră vine, provine din energia nucleară, în medie. Majoritatea întrebărilor dumneavoastră trebuie să fie văzute în contextul voi de parcurs pentru 2020. Trebuie să avem un obiectiv al unei economii slabe în carbon până în 2050. Vrem să reducem cu 80% emisiile de dioxid de carbon în statele membre comparativ cu 1989. 1999. Vom reuși să atingem acest obiectiv doar dacă sectorul energetic contribuie și el cu 100% la acest obiectiv. Este o valoare de care țin cont pentru faia noastră de parcurs în, momentul, în domeniul energiei. Care va fi rolul energiei nucleare? în deceniile până în 2050 nu va crește ponderea energiei nucleare, ci aceasta va scădea. Dar trebuie să ținem cont că Germania este cea mai mare economie din Europa, este cea mai mare piață consumatoare de electricitate. Închiderea a șapte sau opt centrale vechi din Germania va face ca emisiile de dioxid de carbon să crească. Doamna Merkel știe acest lucru și știe că vor exista costuri crescute datorate centralelor bazate pe cărbune. Și consider că pe lângă măsurile pe termen scurt, trebuie să avem o viziune pe termen lung – pe termen scurt, trebuie să evaluăm centralele nucleare pentru a avea o imagine clară a securității și a riscurilor. Mă îndoiesc că după un test de rezistență detaliat, care să fie mai realist decât testul de rezistență a băncilor, însă sper că după după acest test de rezistență, cele 143 de centrale europene vor trece cu brio în ceea ce privește riscul seismic. Sunt sigur că vor exista propuneri de modernizare care vor veni un, poate din partea sectorului, un al doilea punct decisiv, ce se întâmplă dacă sistemul de răcire nu mai funcționează, se strică. Ce faci ca să eviți uh, topirea reactorului? Sigur, nu o să ne trezim cu un tsunami în mijlocul Europei și în Europa se întâmplă mai multe cu tremure, mult mai multe cu tremure decât în Europa, în Japonia decât în Europa. Uh, dar odată ce pierzi furnizarea de electricitate a unei centrale nucleare, care ar trebui să uh, comande și sistemul de răcire, atunci asta e o problemă și aici trebuie să se uh, concentreze testul de stres. Sau poți să ai, uh, de exemplu, prăbușirea unui avion. Nu e nevoie neapărat să fie un tsunami ca să Uh, pierzi furnizarea de energie. Deci va trebui să includem și alte tipuri de scenarii și de evenimente în aceste teste de stres, de rezistență. Cred, și asta va fi punctul pe care mă voi concentra, indiferent cum își văd uh, statele membre mixul energetic și orice concluzii tragem din aceste evenimente, avem nevoie foarte repede de o structură europeană pentru electricitate. Și asta va fi cererea mea principală din punct de vedere al legislației europene și al bugetului european. Și aș vrea să examinăm din nou uh, infrastructura de gaz, electricitate pe care n-am reușit să o construim în uh, ultima decadă și vreau să crească capacitatea uh, gazului și a celorlalte uh, surse energetice. și să avem diversificare atât în domeniul energetic cât și în domeniul infrastructurii și în domeniul comunicațiilor, în domeniul bunurilor, serviciilor și produselor financiare. Deci pentru oameni și pentru toate aceste lucruri toate aceste tipuri de infrastructură Acum, energii uh, regenerabile. Începește energiile regenerabile. 20% rămâne ținta noastră. În următoarele săptămâni vom examina rapoarte de la Directoratul General privind situația în statele membre. Unele state membre se descurcă bine, altele uh, merită un cartonaș galben, unele chiar un cartonaș roșu. 20% este un lucru, dar ce este de asemenea foarte clar este că um, dacă ne uităm la transporturi, de exemplu, Germania are deja dificultăți cu 10% și dacă a, trebuie să obții după aceea 33% în ce privește generarea de electricitate ca să iasă media de 20% și uh, ce mi se, mi se pare mie mai important este anul 2030, nu 2020, pentru că atunci se va stabili baza pentru investiții și dacă în 2020 obținem 25% energii regenerabile în mixul energetic, incluzând aici biomasa, uh, energia termală și alte lucruri de acest gen, atunci în 2030 putem merge și mai sus, putem merge până la 40% pondere în mixul energetic și dacă putem face asta, dacă realizăm asta, competențele naționale în ce privește mixul energetic uh, vor fi din nou revizuite, pentru că în 2030, dacă energia regenerabilă reprezintă 40% sau mai mult din mixul energetic total, atunci uh, puterile naționale asupra mixului energetic sunt reduse la 60% sau mai puțin. Și atunci vom uh, examina o schimbare necesară a tratatului de la Lisabona și vom avea o competență din ce în ce mai europeană în ce privește tehnicile de generare uh, de electricitate, tehnicile energetice de generare de electricitate. Dar pentru asta trebuie să avem o rețea europeană pentru că trebuie să plaseze aceste energii regenerabile în țări care au o mare siguranță a furnizării și de aceea pentru mine subiectul decisiv este crearea unei hărți europene în care țări care nu sunt în Uniunea Europeană, cum ar fi Ucraina, Elveția sau uh, Norvegia, să fie implicate și ele și Mediterana, la fel, să vedem uh, ce putem face împreună cu, Maroc, cu Marocul sau Tunisia. Așadar, avem nevoie de o structură paneuropeană pentru gaz, dar și pentru electricitate și pe baza acestor structuri putem începe să dăm răspunsuri la celelalte probleme. Și când am reușit să rezolvăm acest lucru, vom avea anumite posibilități să dezvoltăm politici în alte zone. Deci avem nevoie de costuri eficiente. E adevărat. Conform legii concurenței în Europa, există o interdicție privind ajutorul public care produce o distorsiune a competiției, a concurenței. Dar cum poți promova energiile regenerabile fără susținere publică, fără subsidii? În Germania succesul a fost asigurat de garanțiile de preț care au fost date, sigur, nu la nesfârșit, ci pe o perioadă limitată. Și uh, colegului Almunia i s-a pus o întrebare interesantă legată de uh, ajutorul de stat în contextul energiei nucleare. Uh, și despre stocare, de nevoia de a stoca uh, rezidurile uh, rezultate în urma proceselor de, din uh, centrale nucleare. Și fie că ești împotriva sau pentru energia nucleară, stocarea pe termen lung și în mod sigur a acestor deșeuri nucleare e un lucru foarte important. În acest moment, stocarea se face chiar la centrale nucleare, în facilități ale centralelor nucleare, ceea ce e deja foarte periculos. E nevoie de niște facilități de stocare pe termen lung și care să fie separate de locurile unde se află centralele. Agenția Internațională pentru Energie Atomică din uh, Viena unele dintre lucrurile pe care le-au spus uh, recent m-au surprins. Uh, la început nu au reacționat foarte viguros, nu au spus foarte mult și uh, au încercat să pună în context ceea ce se întâmpla în Japonia și să minim, minimalizeze un pic uh, situația și luni după amiază am scris directorului general adjunct, care este un expert cunoscut și este japonez, pentru a mă asigura că Agenția pentru Energie Atomică, Agenția Internațională pentru Energie Atomică urmează, urmărește cu mare atenție ce se întâmplă în Japonia și că va putea face o evaluare globală care să fie publicată în următoarele săptămâni. Și am mai pus o întrebare în legătură cu Kaliningradul. Sigur că avem aici un interes. Avem interesul uh, să se aplice cele mai înalte uh, standarde de siguranță, mai ales când vorbim de o regiune care este în vecinătatea noastră. Rușii vor să-și construiască acolo o centrală și deocamdată noi am respins această idee, dar dacă ne uităm la rezultate, de, deja cumpărăm de la ruși uh, gaz sau cărbune, de ce n-am putea cumpăra și electricitate? Sau să le oferim posibilitatea de a face parte dintr-o rețea europeană, numai așa, energetică europeană, numai așa putem să-i stimulăm să aibă niște standarde de siguranță mai înalte. Și în felul acesta uh, Uh, să nu avem situații în care ei ne fac concurență, dar uh, nu există suficientă siguranță. Deci, tot ce e cel mai important este care este uh, standardul de siguranță pe care construiesc rușii. Și ultimul punct, impozitarea, taxarea. Din păcate, Uniunea Europeană, după cum știți, nu are competențe de, în domeniul impozitelor. Acum este pe cale să adoptăm, să promovăm o taxă pe energie. Ne-am gândit la o taxă pe carbon. Uh, Germania au o taxă pentru, uh, care se plătește de către centrale nucleare pentru numărul de uh, uh elemente dintr-o centrală nucleară. Uh, sigur, asta, dacă se generalizează, va face mai scumpă energia nucleară, dar pe de altă parte banii strânși ar plăti pentru o cercetare în domeniul creșterii siguranței în uh, centrale nucleare. Așadar, atât am avut de spus. Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Mă temeam că o să-mi puneți uh, întrebări chiar mai dure, dar trebuie să vă spun că în următoarele săptămâni voi uh, mă voi aplica asupra acestor chestiuni în mod intens și la orice moment voi fi gata să vă întâlnesc cu oricare dintre noastre până decidem în legătură cu standardele legate de testele de stres. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule comisar Oettinger. Cred că a fost extrem de utilă prezentarea noastră și cu siguranță vom răspunde la invitația pe care ne-ați făcut-o. Susțin uh, ideea că ați avut dreptate să acționați foarte rapid. Cum spuneam, acceptăm invitația noastră de a fi implicați în testele de stres și să ne punem uh, priceperea la dispoziția dumneavoastră. Dar e o cale lungă de mers de la testele de stres și până la uh, foaia de parcurs pentru 2015. Evident, uh,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 informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Și aici raportorul nostru este doamna Renate Zomer. Vă mai dau jumătate de minut ca să puteți părăsi sala sau să vă așezați din nou, după care, după dezbaterea privind energia nucleară și după aceea vom relua. Ja,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 Ach, da, ja. So, jetzt dürfte wieder... Așadar, vă rog să revenim la discuție. Cine dorește să participe la, următorul, la discuția următorului punct să rămână în sală, cine nu, să-și continue discuțiile în afara sălii. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, a doua lectură, informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Cum spuneam, Renate Zomer este raportorul nostru. Aveți amendamentele și aveți și cuvântul, doamnă Zomer. Mulțumesc. Într-adevăr, este a doua lectură privind regulamentul uh, asupra informării consumatorilor cu privire la produse alimentare. A doua lectură prevăzută în plenară în iulie. În aprilie vrem să votăm în comisia competentă. Un acord politic uh, s-a încheiat în Consiliul de Ministri în decembrie. Am fost foarte dezamăgit în legătură cu acest rezultat. Consiliul uh, de Ministri a ignorat multe dintre detaliile și contribuțiile Parlamentului la prima lectură, asta pentru că grupul de lucru al Consiliului uh, a lucrat sub presiune și președinția grup, uh, Consiliului dorea un acord politic în decembrie. Am avut discuții cu reprezentanți ai președinției actuale, președinției maghiare și asta m-a ajutat să înțeleg mai bine poziția comună a Consiliului. Acum două săptămâni am invitat uh, raportorii din umbră la o întâlnire informală cu președinția maghiară pentru a înțelege mai bine poziția Consiliului și aș vrea să spun următoarele lucruri în legătură cu poziția Consiliului. Poziția Consiliului este că textul acestui regulament ar trebui să fie păstrat la un nivel cât mai general cu putință pentru a acoperi cât mai multe cazuri din uh, domeniul alimentar de aceea Consiliul evită să facă referințe foarte specifice, uh, imitațiile de brânză sau etichet, uh, etichetările uh, înșelătoare. Consiliul a avut niște probleme cu definițiile. De exemplu, Consiliul nu poate defini care este partea din fața pachetului în care, a ambalajului unui aliment și Spre deosebire de Parlament, Consiliul consideră că produsele um, în vrac ar trebui să fie excluse din uh, area de aplicare a acestei directive, cu, privire, cu excepția informațiilor privind uh, alergenii. Și la fel și în cazul produselor artizanale. Există anumite elemente în poziția Consiliului care pot fi salutate și care reflectă uh, poziția din prima lectură a Parlamentului, dar evident Există și o serie întreagă de amendamente care sunt absolut necesare. Raportul meu conține 107 amendamente, destul de uh, substanțial. Are legătură și cu limbajul uh, juridic, uh, deci nu e chiar atât de uh, îngrozitor cum poate părea. Așadar, raportul meu se concentrează mai întâi pe definiții. Am spus că Consiliul nu a fost, în, nu uh, a fost capabil de a defini uh, acest, uh, care este fața unui ambalaj alimentar. Asta e sigur că e ridicol, dar Consiliul a spus că asta e dificil pentru că există produse care au mai multe fețe, de exemplu pachetele, cutiile de lapte, tetrapac, care au patru laturi și uh, atunci uh, Consiliul uh, spune că fața uh, ambalajului este ce vezi în magazin pe raft, dar produsele nu sunt puse în același fel în toate magazinele. De aceea eu am hotărât să propun o definiție a feței ambalajului și am spus că fața este locul unde se găsește numele mărcii. Asta trebuie să fie o indicație foarte clară. În ce privește uh, legibilitatea, lizibilitatea, mă scuzați, uh, am făcut o propunere Consiliul a cerut Comisiei să stabilească niște reguli foarte detaliate, pentru că este nevoia, uh, există nevoia unei definiții foarte clare a lizibilității. La fel, în ce privește datele, uh, nu s-a schimbat nimic față de prima dată. La articolul 7, protecția consumatorului împotriva uh, informațiilor înșelătoare, eu am adăugat două interdicții suplimentare la textul Consiliului, uh, care au legătură cu acest subiect, lucruri pe care le-am decis la prima lectură. Am inclus formularea sublinind în mod uh, special absența anumitor ingredienți sau nutrienți pe care uh, alimentul respectiv uh, nu le conține și făcând reclamă unei, unui nivel redus de zahăr sau grăsim fără o reducere corespondentă a nivelului energetic. Pentru că consumatorii consideră că Uh, un conținut redus de zahăr sau de grăsimi uh, este uh, în același timp și un conținut redus de energie, de, ceea ce nu e cazul întotdeauna. Apoi începește produsele de imitație. Consiliul a preluat o mare parte din formulările Parlamentului, dar Consiliul nu vrea să folosească cuvântul imitație pentru că producătorii pot spune că nu e vorba de un un produs de imitație, ci de un produs uh, inovator, că nu e o copie. ci aici s-ar crea o pată albă, o, o buclă prin care anumite produse ar putea să se strecoare. Uh, Consiliul urmează poziția Parlamentului la prima lectură. Consiliul vrea o referință clară în legătură cu ce uh, ingredient este substituit cu ce alt ingredient. Deci să, să, să se spună foarte clar ce substituție se face. Eu spun că acest lucru ar trebui să fie clar menționat pe fața ambalajului, cât mai aproape de numele, de, numele mărcii și foarte lizibil uh, cu un fond de cel puțin 3 mm. De asemenea, Uh, trebuie să existe data uh, congelării. Asta e o problemă tehnică, uh, la fel ca și lizibilitatea și mărimea corpului de literă folosit. Eu propun excluderea produselor uh, alcoolice. Consiliul de Ministri vrea să le păstreze în area de aplicare, dar problema este că acestea nu sunt uh, definite. Există, de exemplu, amestecuri de produse de băuturi alcoolice și nealcoolice, uh, care nu sunt totuși foarte definate, definit, bine definite, dar aici ar putea să intre și vinul și berea. Consiliul de Ministri vrea să includă numai băuturi care conțin alcooluri tari, dar nu poate să definească aceste, această categorie. În ce privește uh, informațiile nutriționale, e un punct pe care va trebui să-l dezbatem cu Consiliul. Äh, äh, zu haben die Nährwertkennzeichnung pro 100 gram oder 100 Milliliter. Este vorba de un uh, tabel pe, calculat pe 100 de grame de mililitri și există o problemă legată de codex alimentarius. Am spus că dorim să se exprime în kilocalorii, dar comisia zice că nu este posibil în conformitate cu codexul. Acestea trebuie să fie exprimate în kilojuli. Am uh, sugerat însă să includem și caloriile cu uh, litere mm, mari de, de, și după aceea, în paranteză, să în textul, în uh, cadrul corpului de text obișnuit, să se menționeze și uh, kilocalorile. a mai adoptat și ideea repetării valorii energetice în conformitate cu uh, Codex Alimentarius. Consiliul crede că produsele preambalate nu sunt excluse Uh, și cred că aceste lucruri trebuie subliniate. La prima lectură am decis ca întreprinderile uh, cele mai mici să fie excluse din sfera de aplicare a acestui regulament în ceea ce privește declarațiile obligatorii privind valoarea nutrițională uh, și la fel în legătură cu dulciurile de sezon. Etichetarea cu privire sau menționarea originii a fost o altă chestiune unde am detectat anumite tendințe protecționiste practicate de statele membre și cred că este absolut îngrozitor ca statele membre să dorească să pericliteze piața unică Există în uh, Italia o campanie uh, menită să uh, încurajeze menționarea originii naționale, ceea ce încalcă regulile comunitare. Evaluarea de impact trebuie făcută de către comisie și în momentul, în momentul în care Comisia vine cu o nouă propunere legislativă, trebuie să facă o, o evaluare de impact, iar Consiliul uh, dorește ca originea cărnii să devină o mențiune obligatorie. Am uh, inclus uh, niște dispoziții uh, în acest sens, dar în momentul când vorbim despre carne și produse prelucrate, Consiliul dorește și în această situație o evaluare de impact. Consiliul permite ca uh, să existe undeva o mențiune, undeva pe, pe, pe produs cu privire la valoarea nutritivă, dar, așa cum ziceam, valoarea energetică ar trebui exprimată în calorii pe fața uh, ambalajului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Zomăr, pentru această prezentare, spune președintele. Eh, amendamentele la cea de-a doua lectură. Se pare așadar că eh, cele două poziții se apropie din ce în ce mai mult, mm, dar mai avem încă multe lucruri de dezbătut și foarte mulți colegi s-au înscris la cuvânt și începem cu Gladys. Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei eh, Uh, Sommer pentru uh, invitația de a întâlni cu președinția maghiară. Foarte utilă. De fapt, nu avem... Uh, sunt multe lucruri în poziția Consiliului care sunt bune, dar vreau să mă concentrez pe trei chestiuni importante, pentru că poziția Parlamentului aici a fost foarte clară. Deci, astea sunt cele trei chestiuni principale. E vorba pe fața uh, pachetului, a ambalajului, pentru că aici trebuie să avem uh, Uh, ingredientele cheie. Și sunt de acord cu doamna Somar, explicațiile Consiliului uh, au fost ridicole, pentru că nu au fost în stare să ne spună ce trebuie să fie acolo. Deci dorim ca acești ingredienți principali să figureze pe față. E vorba de săruri, uh, zahăr și calorii. Este absolut esențial ca aceste mențiuni să figureze pe fața uh, ambalajului, pentru ca oamenilor să le fie foarte clar despre ce e vorba. Cea de-a doua chestiune importantă pentru mine este țara de origine. Și m-am bucurat foarte mult să constat că Consiliul este de acord cu această etichetare. Lucrurile au fost clare, dar sunt dezamăgită de faptul că această etichetare se aplică peștelui și cărnii prelucrate în alimentele prelucrate. Mă scuzați, nu se aplică cărnii în alimentele prelucrate. Apoi mai sunt chestiuni legate de sănătatea animală pe care le avem uh, în Uniunea Europeană și în momentul uh, în care astfel de alimente se transportă. Pentru că consumatorii doresc să știe toate aceste lucruri. Deci poziția noastră e clară. O altă chestiune despre grăsimile transfat și am fost foarte dezamăgită să văd care este poziția Consiliului acolo, pentru că dacă există două produse alimentare de la același producător, atunci putem să menționăm pe unul și iar celălalt nu menționează, deși poate să le conțină. Uh, consumatorul, înșelându-se cu privire la opțiune sănătoasă, îl alege pe unul dintre ele. Deci acest lucru ne induce total în, în, în eroare și nu văd cum se poate justifica această atitudine. Uh, eu sunt uh, dispusă să discut acest lucru cu Consiliul, dacă dorește, dar trebuie ca aceste trans fats Uh, să fie menționate foarte clar. În fine, mai sunt și alte uh, chestiuni, dar cred că astea sunt cele mai importante și suntem aici să discutăm punctul de vedere al Parlamentului. Este vorba așadar despre un regulament care privește informarea consumatorilor și dacă într-adevăr vrem ca consumatorii să aibă informațiile de care au nevoie pentru a lua, a lua o decizie bine în cunoștință de cauză, atunci etichetarea trebuie să fie foarte clară. De aceea vă rog să vă gândiți la acest lucru, la fața pachetului, la uh, grăsimile trans, la toate aceste chestiuni. Mulțumesc! și acum Gabriel uh, Gerbrandi. Mulțumesc! La prima lectură uh, ne-am luptat din greu ca în uh, tranșee și cred că Consiliul a lucrat bine și a găsit uh, o serie de compromisuri pe care noi nu am reușit să le găsim. Și doresc să-i mulțumesc Consiliului pentru asta. Dar cu asta nu înseamnă că liberalii sunt de acord cu toate propunerile făcute de Consiliu. Dar se merge înainte. Eu sunt de acord cu două din cele trei elemente și mă bucur foarte mult să constat că poziția Parlamentului și a Consiliului s-a apropiat pe anumite lucruri. Sunt de acord cu doamna eh, Vilmot când vorbește despre grăsimile trans, care sunt într-adevăr foarte importante și dăunătoare sănătății, de aceea trebuie să figureze întotdeauna pe etichetă. Deci vom avea un amendament în acest sens. La fel sunt de acord și cu doamna Zomar cu ceea ce privește fața interioară a ambalajului. Deci nu sunt de acord cu Consiliul care spune că nu trebuie să se întâmple așa în anumite situații. Liberalii, noi eh, credem că trebuie să revenim la poziția exprimată în prima lectură a Parlamentului cu cei cinci nutrienți importanți și nu doar valoarea energetică, așa cum se propune de către eh, raportoare. Și ajung în fine la țara de origine. Ei bine, eu aș merge mai puțin departe decât doamna Wilma, Nu o să vă surprindă chestia asta. Liberalii consideră că noi așa avem o piață internă. În trecut existau motive foarte serioase să arătăm pe, uh, pentru cartea, carnea de, de vită, țara de origine. Dar acum nu văd de ce mai este nevoie să introducem o astfel de dispoziție pentru alte tipuri de carne. Deci, pentru că noi credem în, uh, în piață. Dacă piața este în stare să convingă uh, consumatorul mai mult folosind uh, indicația de origine, foarte bine. Dar mm, la a doua lectură dorim o majoritate, deci suntem flexibili pe această uh, temă. Liberalii sunt așadar dispuși să accepte pe această temă poziția Consiliului până la urmă. Și, în fine, deși mai am foarte multe mici comentarii pe care le las deocamdată deoparte, deci ultimul meu comentariu se referă la, cantită, la doza zilnică uh, recomandată sau admisibilă și cred că aici uh, acest lucru nu se bucură de prea mare susținere. Dacă spunem consumatorilor că are uh, acolo 3 uh, grame de sare, e bine, asta nu-i spune nimic. Dacă el nu știe care este doza zilnică recomandată. Așadar, uh, propunerea noastră se referă la un sistem destul de ușor de înțeles pentru consumator. Pentru că mă întreb, într-adevăr, cum poate consumatorul, pornind de la o cifră acolo, numărul de grame, va putea să decide dacă e vorba de un produs uh, sănătos, pentru de un aliment sănătos sau nu. Mm, uh, îi trebuie un sistem care să-i spună cam cât ar trebui să consume uh, pe zi. Voi reveni la acest aspect și voi avea și un amendament aici. Sper că voi reuși să conving și pe colegii din uh, celelalte grupuri. Și acum, oricum, uh, lucrurile au progresat datorită Consiliului și uh, față de prima lectură. Mulțumesc, doamna McInnes. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu comentariile făcute eh, în legătură cu fața ambalajului. Eh, poate că lucrurile nu sunt foarte clare pentru toată lumea, dar fața pachetului este într-adevăr ușor de identificat și informațiile trebuie să se afle acolo, deci ar trebui să rămânem la poziția noastră inițială pe această temă. Cât privește chestiunea țării de origine, avem treaba asta deja pentru carnea de vită, dar ar fi într-adevăr interesant pentru consumator să știe care este originea produselor din carne pe care doresc să le consume. Și mă alături uh, temerii generale exprimate legate de carnea și produsele uh, din carne uh, prelucrate. Deci trebuie să mai discutăm pe această temă. Și există uh, o problemă, să spun, specifică legată de decongelarea produselor și informația cu referitoare la decongelare. Cred că există oarecare confuzie cu privire la această mențiune despre necesitatea ei uh, și ce înseamnă exact. Poate că ar trebui să aducem aici o lămurire. Mulțumesc. Basta. I got. Mulțumesc, domnule președinte. Având de vedere că raportorul din urmă a trebuit să ne părăsească, ei, vreau să vă spun că din punctul de vedere al uh, Uh, Parlamentului, cred că va fi mai ușor să ajungem la un acord pe punctele principale. Să gândim pozitiv, pentru că, până la urmă, cele trei puncte principale pe care noi, verzii, le avem uh, pe uh, agenda noastră sunt deja abordate de ceilalți. Pentru noi, așadar, etichetarea obligatorie care trebuie să figureze pe fața ambalajului este într-adevăr o chestiune esențială și dorim ca poziția noastră să fie foarte puternică. Apoi, în legătură cu grăsimile trans și mențiunea obligatorie. Într-adevăr, acestea trebuie să existe și cred că noi trebuie să avem aici o poziție foarte fermă. În legătură cu țara de origine, uh, Poate că aici o să fie nevoie să dezbatem puțin cu liberalii, dar cred că acest lucru e foarte important pentru Parlamentul nostru, țara de origine. Uh, și să vorbim aici și despre produsele prelucrate, uh, se poate întâmpla într-adevăr ca să existe trei locuri în care locul la care a fost uh, a crescut animalul, a fost sacrificat uh, și uh, după aceea a fost uh, prelucrat. Cred însă că Parlamentul trebuie să aibă o poziție foarte puternică la cea de doua lectură și o putere de negociere foarte mare cu Consiliul. Mulțumesc! Domnul Pirilo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am uh, trei uh, mici comentarii legate de unele dintre amendamentele depuse de mm, doamna Zomer. La amendamentul 15 și 17 se vorbește despre informațiile per 100 uh, de miligrame sau mililitri. E, felul în care este formulată această informație, cred că va, nu va face decât să-l confuzeze și mai tare pe consumator. Dacă pachetul sau ambalajul conține mai multe porții, atunci vom avea uh, niște probleme. Pot să vă dau un exemplu. Uh, biscuiții sau uh, fursecurile, nu așa, vor conține în interiorul ambalajului mai multe punguțe sau pachetele. Deci informația de pe ambalaj trebuie să se refere la acele porții sau pachetele. A doua chestiune uh, se leagă de amendamentul 19. Produsele care nu sunt preambalate și se vând direct uh, consumatorului. Trebuie totuși să conțină mm, informații cu privire la reacțiile, la posibilele reacții alergice. Și aceste informații ar trebui să fie uh, transmise echipurile oral. Și mă întreb dacă nu ar fi oare mai bine să adoptăm aici o altă uh, metodă. Și în fine, la amendamentul 23, unde la alimentele preambalate uh, se ne punem întrebarea dacă preambalarea s-a făcut în uh, înăuntrul sau în uh, afara Uh, fabricii. Și atunci, dacă această valoare nutritivă trebuie să apară, care apare pe, pe pachet, trebuie să figureze acolo sau nu. Doamna Lepaș, mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii și pentru uh, Uh, raport. În legătură cu declarația, informațiile nutritive, cele patru, cei patru nutrienți importanți, e bine, ele trebuie să figureze, pe părerea mea, pe fața anterioară a uh, pacatului. Și aici poziția Consiliului nu este acceptabilă, după părerea mea. Prin urmare, cred că aceste cinci informații uh, importante trebuie să figureze uh, pe fața anterioară. Cât privește grăsimile trans, aș depune un amendament pentru indicarea acestor grăsimi, dar era vorba de o altă propunere la prima lectură și cred că pe aceea trebuie să o păstrăm. Cât privește menționarea, indicarea țării de origine, Eh, poziția Consiliului este parțial bună, e un pas înainte și cred că putem să consolidăm și mai bine aceste reguli. Deci aș susține propunerea anumitor colegi care consideră că ar trebui să, ca această mențiune să fie obligatorie. Cât privește aspartamul, am avut o discuție eh, cu colegul nostru mai devreme și aș propune să indicăm, cel puțin pentru produsele care conțin aspartam, să indicăm eh, sursa de fenilalanină și mă întreb aici dacă nu ar trebui să existe o indicație specială adresată femeilor însărcinate. Apoi, în legătură cu obligația Comisiei de a face un raport privind statele membre, cred că termenul este prea lung, deoarece este de trei ani și, în fine, în general mă regăsesc uh, printre propunerile făcute de doamna Wilmot. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamna Lepage. Și acum domnul uh, Rossi. Certo. Grazie Presidente. Allora, la relatrice... Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul a atacat Italia pentru că luptăm împotriva indicației de proveniență pentru produsele tipice. În Italia avem foarte multe produse tipice. Avem salamuri, brânzeturi, produse de patiserie și alte dulciuri mă gândesc la articolul 34 care menționează produse care ar putea să fie reintroduse sau unde pot să existe indicații de origine variate pe bază de 100 de grame sau de porție. Eu nu cred că cineva mănâncă 100 de grame de Nutella, de exemplu. Poți să mănânci o lingură, dar nu măsori 100 de grame cele 100 de grame pot să inducă în eroare consumatorul. În legătură cu fața pachetului, nimeni nu se gândește la menționarea pe fața un, unui obiect de îmbrăcăminte, uh, compoziția acestuia. Acest lucru ar duce la sticarea aspectului uh, hainei respective. Însă Uh, și acest lucru este valabil pentru alimente. Citim informația pe verso, nu pe fața pachetului. Ceea ce mi se pare important este amendamentul 23 cu privire la alergeni. Mi se pare un amendament extrem de ciudat. Sunt de acord cu colegul Pirilo aici, pentru că seamănă cu ceea ce ar propune un mare lanț de distribuire de distribuție, pentru că se favorizează marele, marile lanțuri care cumpără produse uh, în angro, le taie în bucăți mai mici și aceste lanțuri uh, nu vor mai avea obligația de etichetare. Și dacă vrem să protejăm consumatorul, este destul de ciudat. În același timp, Asta, și asta înseamnă că mare, marile lanțuri de distribuție nu vor trebui să mai indice elementele alergene. Acest lucru trebuie să fie făcut uh, oral. Cel puțin McDonald's are o listă cu produsele alergene. Pentru, însă pentru raportor, um, pentru raportoare, marile lanțuri de distribuire ar putea să vândă produse fără aceste mențiuni ceea ce mi se pare bizar. În ceea ce privește lizibilitatea și mărimea corpului de literă, nu trebuie ca textele să fie ilizibile. Trebuie ca textul să fie lizibil, într-adevăr, însă nu trebuie să exagerăm. Sub 80 de centimetri pătrați nu va putea fi introdusă suficientă informație. Nu trebuie să ne fie frică să le spunem consumatorilor ceea ce mănâncă. De, de aceea, indicațiile de origine mi se pare importante. În legătură cu cele 100 de grame am spus deja care este părerea mea. Trebuie să se indice informația nutritivă pe porție și nu pe 100 de grame. Data în legătură cu data la care un produs a fost congela, congelat. Dar ce se întâmplă cu produsele mixe? Uh, mixte, de exemplu, o supă de pește sau uh, supă care include 20 de produse în același pachet. Cum se va face o listă de 15 date de congelare pentru fiecare produs? Pentru că fiecare produs are o altă dată de congelare și după aceea este reunit este vorba de pește, fructe, legume și așa mai departe. Așadar, nu mi se pare realist să, să, să introducem o asemenea dată. Trebuie să păstrăm necesitatea unei date de expirare, însă nu o altă dată. De aceea textul mi se pare că s-a înrăutățit în, în raport cu prima lectură. Am depus o serie de amendamente și vă spun foarte clar că dacă nu se va schimba situația, vom vota împotrivă. Mulțumesc, domnule Rossi, doamna Frederic Cris, Mulțumesc, doamna președinte, voi fi subcintă pentru că s-au spus deja multe lucruri. Nu împărtășesc cele spuse de domnul de Rossi. Îi mulțumesc raportoarei care a reușit să reconcilieze votul nostru, destul de ambițios, în comisia noastră în prima lectură, nu am avut un vot extrem de coerent, dar un vot totodată ambițios pe anumite puncte și a conformat poziția comună care ni se pare de calitate bună, chiar dacă destul de general. Se, în ceea ce privește poziția comună, s-a menționat uh, poziția în legătură cu statul de origine. Eu susțin poziția Consiliului, în special în legătură cu produsele menționate, laptele, uh, carnea de pasăre. Eu aș adăuga și legumele și fructele proaspete, pentru că consumatorul trebuie să știe de unde provine uh, produsul, dar uh, în acest fel se promovează și produsele de regiune și de calitate uh, care sunt bine cunoscute. Ca și consumatori, uh, facem o diferență între uh, roșiile care sunt produse în nord sau în Italia, care sunt foarte gustoase ceea ce privește grăsimile trans, Comisia a încercat de mai multe ori să, in, intru, să interzică acești, acești, acești grași trans. Uh, comisia a încercat acest lucru, însă Consiliul nu a fost de acord. Uh, trebuie să, să solicităm afișarea prezenței uh, grăsimilor trans artificiale, care sunt uh, cele mai periculoase. Este o diferență care nu se făcea înainte. Amendamentul 144 din prima lectură menționa acest lucru, așa încât mi se pare că am putea reconcilia cele două poziții. Poate. Foarte pe scurt, am o întrebare pentru că poate am înțeles greșit din cele spuse de raportoare, însă a spus în prezentarea sa că nu este de acord cu informarea afișată în absența produsului. Dacă am înțeles bine, nu sunt de acord, pentru că uh, mi se pare util să se afișeze absența glutenului sau absența unor produs alergen. De aceea aș dori o clarificare pe acest, uh, în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Riz. Uh, Alsa Westlund are cuvântul acum. Ursäkta översättningen <laughs> var lite långsam. Eh, jag tycker att mycket klokt har sagts. Jag tycker att... Eh, Mă scuzați, am reacționat puțin cam încet. S-au făcut foarte multe remarci de bun simț. Unii au spus că trebuie să ne susține poziția în negocierile cu Consiliul, sunt de acord cu acest lucru și, în al doilea rând, informațiile trebuie să fie pe fața pachetului, sunt de acord. De asemenea, susțin și afișarea țării de origine. Există unii la Consiliu care nu sunt de acord că consumatorii ar trebui să vadă de unde provine carnea. Mi se pare ciudat, pentru că este o cerință destul de simplă. Consumatorii trebuie să uh, poate să aleagă uh, carnea care provine din uh, țări unde știu că este protejată bunăstarea animalelor. În ceea ce privește produsele compuse sau procesate Problema este mai complexă pentru că foarte multe produse alimentare sunt procesate și au origini diferite. Însă dacă am avea un sistem de trasabilitate, nu ar trebui să fie extrem de, dif- de dificil să uh, avem aceste mențiuni și pentru alimentele procesate. Parlamentul suedez, cred, chiar azi a interzis grăsimile trans și cred că multe parlamente naționale merg în aceeași direcție. Deci dacă noi nu ne aliniem cu această poziție, vom, vom avea probleme ulterior. Este foarte important ca Parlament să interzicem aceste grăsimi trans, însă dacă nu le interzicem, măcar consumatorii pot, ar trebui să aibă de ales și să știe să nu cumpere aceste produse. Pentru că ei trebuie să aibă acces la informații. Vă mulțumesc, domnul Tabaidi. Mulțumesc, doamnă președinte. Zommer jelentés, vagyis a fogyasztók információja mellett lesz egy másik jogszabály is. Și noi susținem că consumatorul trebuie să primească cel mai multe informații posibil, posibile. Însă ni se, pară, ni se pare necesară și calitatea alimentului și în acest sens am avea nevoie de armonizare. Am, sunt ca membru al Comisiei Agri, am fost aportor fictiv pe această temă și există anumite legături. Există și probleme. De exemplu, nu există o convergență între calitate și prevederile juridice la care face referire raportul. Eu vă atrag atenția asupra produselor transformate. În Comisia Agri am avut o majoritate care dorea ca, în cazul produselor transformate, să se indice informațiile esențiale statul de origine, locul de origine. Comisia Agri uh, are o poziție favorabilă în acest sens. Un alt punct care, asupra căruia vreau să vă atrag atenția și este un element care nu apare în raportul actual. Băuturile alcoolizate. Am purtat multe discuții cu doamna Luling de ce o sticlă de vin să nu uh, indice conținutul caloric? De ce să nu existe o asemenea mențiune? Chiar dacă nu știm câte calorii conține vinul respectiv, ar fi util să includem o mențiune în acest sens, ca să nu mai vorbim de alte alcooluri. Eu Mie îmi place vinul, însă mie mi se pare că lobby-ul firmelor producătoare de vin și de alcool nu a dorit o asemenea mențiune. O perioadă de tranziție de 5 ani mi se pare de asemenea foarte lungă și propun Consiliului să aș propune Consiliului să scurteze perioada. Un alt lucru, în timpul comunismului în Ungaria exista un sistem asemănător și consumatorii erau pentru aceste informații, uh, acest sistem al semaforului, care funcționa destul de bine în momentul respectiv. Eu nu cred că ar trebui să revizuim această decizie peste 8 ani, ci peste 3 ani, pentru că eu cred că opinia publică favorizează un asemenea sistem. Vă mulțumesc, Dagmar Rothberent. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun două lucruri. Ambele puncte au fost adoptate la prima lectură, statul de origine și mărimea corpului de literă. Starea, statul de origine al produsului trebuie să fie evident pentru consumator. Putem să discutăm dacă este vorba doar de ingredientul principal într-un produs compus, dar trebuie să rămânem la decizia noastră inițială din prima lectură. Propunerea Consiliului nu este nici pe departe satisfăcătoare. Nu ar trebui să ne limităm doar la carnea de porc, carnea de miel. Ar trebui să acoperim și creveții, peștii. Trebuie să știm dacă aceste Uh, produse provin din Mediterana sau din altă parte. De aceea, nu mă mulțumește articolul 25 și felul în care se face referire la țara de origine. De asemenea, îmi displace faptul că nu uh, apare nicio referire la mărimea porțiilor în decizia comună și se face referire la 100 de grame sau 100 de mililitri. La articolul 2 există o opțiune voluntară de a introduce mărimile porțiilor. Însă, noi am adoptat deja o decizie în acest sens la prim, în prima lectură. Și vorbesc în limba germană, în adins, uh, sunt în Parlament de mult timp și niciodată nu mi s-a întâmplat în Parlament ca raportul în a doua lectură să semene atât de puțin cu raportul din prima lectură. Nu, nu îmi pasă ceea ce credeți dumneavoastră, doamnă Zomer. Este irelevant. Este, sunteți legată de decizia Parlamentului în prima lectură. Nu mai este raportul dumneavoastră, este raportul Parlamentului European. Dumneavoastră sunteți responsabilă ca raportor însă raportul aparține Parlamentului European pe baza deciziei în plenară și dacă nu susțineți poziția Parlamentului, înseamnă că nu vă achitați de uh, statutul de raportor în mod corespunzător. Ceea ce ați introdus în raport este scandalos, este uh, doar o copie a avizului dumneavoastră în primă lectură. V-ați uh, înșelat în legătură cu rolul dumneavoastră. Poate că nu sunteți de acord și dacă nu uh, sunteți de acord, vă puteți retrage semnătura de pe raport. Alt, altfel, dumneavoastră sunteți responsabile pentru acest raport cu în numele Parlamentului. Dacă nu schimbați comportamentul dumneavoastră, voi face o plângere oficială. Vă mulțumesc, doamna Rod Berend, doamna Elisabeta Gardini. Mulțumesc. Există mai multe lucruri asupra cărora am depus amendamente. Este important să uh, spunem că și colegii mei au spus multe lucruri. Etichetarea și indicarea porțiilor este un lucru important. Biscuiții, de exemplu. Dacă iau micul dejun dimineața și mănânc trei biscuiți, vreau să știu câte calorii are fiecare biscuitul. Uh, nu pot să lucrez pe bază de 100 de grame, să calculez câte grame are fiecare biscuit, dacă are 13 grame și așa mai departe. Eu vreau pe, ca pe pachet să mi se spună numărul de calorii pe biscuit. S-au făcut studii și acest tip de informații sunt utile pentru consumatori. Consumatorul trebuie să fie informat pe deplin. În ceea ce privește lizibilitatea, Poate că în acest sens am putea adopta un regulament, însă mi se pare că este vorba de detalii, pentru că vizibilitatea nu depinde doar de mărimea corpului de litere, ci și de alți factori. De aceea am depus un amendament care mi se pare un compromis acceptabil și uh, am fost și eu mirată că am adoptat, am aprobat anumite lucruri care după aceea au dispărut în ceea ce privește etichetarea privată. Acest lucru este foarte important în ceea ce privește transparența pentru consumator. Dacă o întreprindere distribuitoare schimbă furnizorul, este important ca consumatorul să fie informat și nu, acest lucru nu trebuie să fie ascuns sub marca distribuitorului. Mă miră de asemenea Uh, situația alergenilor. Eu aș dori să știu cum funcționează dispozitivul respectiv. Mi se pare alarmant fenomenul procentului de cetățeni, cetățeni care suferă de alergii alimentare, cu consecințe extreme uneori. Este o problemă gravă și mi se pare important să existe elemente de informații în legătură cu prezența produselor alergene în produse. În ceea ce privește produsele confecționate în localul de vânzare, nu trebuie ca acestea să fie supuse concurenței neloiale. Acestea fiind spuse, cred că atitudinea noastră ar, trebuie să fie mai pozitivă cu privire la capacitatea consumatorului de a gestiona și asimila informațiile. fie că informațiile sunt pe fața sau pe spatele pachetului, asta nu înseamnă că trebuie să sub, subestimăm capacitatea consumatorului de a înțelege. Nu trebuie să reintroducem pe, pe o altă cale sistemul semaforului. Noi, de fapt, știm că tinerii au probleme de alimentație și dacă o culoare roșie indică informații importante pe fața pachetului, acest lucru va acorda o educație alimentară proastă. Chiar și morcovii, dacă mănânci prea mulți, dăunează sănătății. Dacă nu mănânci decât uh, uh morcovi, o să ai tot felul de carențe. Ceea ce ne trebuie este o cultură alimentară a gastronomiei. Acum o săptămână am participat la o conferință a unui nutriționist important care spunea că toată lumea că lumea vrea să cunoască conținutul caloric al unui aliment, însă acest lucru diferă și uh, depinde de foarte mulți factori. Deja Parlamentul European nu este văzut foarte bine de către consumatorii europeni uh, și în acest sens nu cred că trebuie să ne batem joc de consumatori. Noi iubim Europa și vrem să facem în așa fel încât Europa să susțină tradițiile și să aibă încredere în consumatori și în cultura și tradițiile și educația Uh, cetățenilor noștri. Foarte bine, domnul Orș Schnellhardt. Da, mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Textul pe care îl examinăm uh, a fost uh, așteptat mult și a durat mult până s-a realizat, dar cred că e un compromis bun și Dincolo de aceasta, sunt câteva lucruri care mai trebuie rezolvate. Însă atunci când ai de-a face cu Consiliul, întotdeauna trebuie să faci compromisuri. Și dacă insistăm pe prima lectură, ne pierdem vremea dacă nu o să obținem acordul Consiliului. Eu sunt dispus să facem concesii și să obținem o înțelegere decât să mai prelungim situația încă nu știu câți ani. În special, cred că atunci când uh, apar probleme cum ar fi cele legate de sistemul de culori, de semafoare, ne blocăm iarăși, pentru că le-am respins în prima lectură. Deci ar trebui să rămânem credincioși primii, uh, primei lecturi, rezultatelor obținute uh, la prima lectură. Și nu-mi pasă dacă etichetarea se face pe față sau pe spate a ambalajului. Mi se pare important să putem oferi un compromis Consiliului și să putem informa consumatorii și Cine vrea informație va căuta această informație. Experiența mea, din experiența mea, atunci când cumpăr mâncare, mă uit întotdeauna cât din uh, uh, cantitatea recomandată uh, zilnică am cumpărat. Asta mi se pare interesant. dimensiunile porților aici, iarăși cred că ar trebui să fim flexibili uh, dacă e vorba de o chestiune voluntară sau obligatorie, încă putem uh, decide acest lucru. Lizibilitatea este un alt uh, subiect unde putem avea propuneri mai bune decât dimensiunile fontului cu care să se scrie. Deci mai sunt lucruri unde putem îmbunătăți lucrurile. Poate sunt o voce singulară, însă această insistență asupra uh, țării de origine cred că merge prea uh, departe. Sigur că am făcut progrese remarcabile în cazul uh, cărnii și cărnii de pui. Am făcut progrese așa cum a propus Consiliul, dar în acest moment critic să insiști uh, asupra faptului că trebuie să știi de unde vine un produs, sugerează că nu avem niciun fel de încredere în autoritățile noastre de reglementare. Sigur, produsele care se vând în Europa ar trebui să fie sigure și să se știe că sunt sigure. E ca și cum ai spune, produsele din această sursă sunt sigure, produsele din sursa cealaltă nu sunt sigure și acum uh, regionalizăm produsele, sugerăm că unele sunt mai bune decât altele doar datorită locului din care vin. Știu că sunt uh, o voce cam singulară, dar vreau să uh, spun aceste lucruri și n-ar trebui să sfârșim cu etichete care conțin prea multă informație, pentru că ce vrem să facem este să reducem obezitatea Uh, printre cetățenii noștri și aceste reguli ne pot ajuta să o facem. Mulțumesc foarte mult. Acum, uh, doamna Gugias. Domnul Gugias. Mulțumesc, Corin. Domnul Gugias. Eu cred că trebuie să acceptăm faptul că s-a făcut o treabă foarte bună și raportorul a preluat majoritatea contribuțiilor. Însă, în continuare, textul cred că poate fi îmbunătățit. Deci o să cer raportorului să uh, fie deschis față de îmbunătățirile propuse. Cred că trebuie să colaborăm mai degrabă decât să ne ciocnim, ca să spun așa, așa cum s-a întâmplat la prima lectură. Cred că deja au existat anumite îmbunătățiri și din partea Consiliului și trebuie să recunoaștem acest lucru. Și eu unul aș vrea să sugerez din nou sau să exprim o critică pe care am făcut-o și la prima lectură în legătură cu etichetarea privind țara de origine. țara sau statul e o informație prea generală. Ce facem noi de fiecare dată când vorbim despre acest subiect în termeni economici și culturali? Fiecare, de fiecare dată când vrem să creștem valoarea unui produs dintr-o anumită regiune și de aceea cred că ar fi util să putem indica existența acestei valori adăugate care poate fi găsită în multe produse. De multe ori există mărci de origine teritorială care au o valoare adăugată de sănătate. Așadar, îmi place amendamentul 82 al Consiliului și îi recomand, îl recomand doamnei Vilmot și chiar și domnului Rossi. E un amendament care spune că statele membre pot uh, decide că este obligatoriu să se indice țara de origine sau locul de origine al produsului, numai când există o legătură dovedită între uh, calitatea produsului și originea acestea. Deci asta susține ideea calității produsului Eh, sigur, nu toate țările își pot regionaliza piețele, dar dacă există calitate și valoare adăugată, atunci acest lucru cred că trebuie făcut. Și în spiritul compromisului îi cer raportoarei, o întreb dacă e pregătită să răspundă, de ce propune să se șteargă amendamentul Consiliului numărul 82 și mulțumesc do- uh, Zomer pentru răspuns cu anticipare. Mulțumesc foarte mult. Acum Iolanda Ibner. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnelor și domnilor. Astăzi examinăm din nou o problemă pe care la prima lectură a existat consens. Consiliul a venit cu amendamente care au formulări foarte diferite și care au generat o imagine foarte distorsionată a ce s-a adoptat la prima, în prima lectură. Informațiile pentru consumatori ar trebui să fie uh, lizibile, complete și oneste. nu e doar o chestiune de dimensiunea fontului cu care se scrie, ci și de contrast, care este background-ul, uh, culoarea background-ului textului respectiv, pentru că de asta depinde dacă acel text va fi sau nu lizibil. Deci trebuie să ne asigurăm că informațiile oferite consumatorilor sunt uh, cât mai accesibile cu putință. În al doilea rând, nu sunt de acord cu colegii care uh, diminuează importanța uh, țării de origine. Multe produse vin din țări unde procesele de producție uh, dacă ar fi cunoscute de consumatori, aceștia n-ar mai accepta acele produse. De exemplu, animale clonate. Sunt produse făcute din animale clonate. Deci, nu e vorba de faptul că unii oameni are sânge produsul, dar pur și simplu unii oameni vor să știe, vor să cunoască informațiile și să... În al doilea rând, avem nevoie de un compromis în ce privește valoarea energetică. Poți să ai valoarea pe 100 de grame sau mililitri sau pe porție. Pe... Depinde cum se prezintă proiect, bă, produsul respectiv. Pentru că 100 de grame e o cifră foarte bună pentru anumite produse. Dar în cazul altor produse care se uh, vând în anumite dimensiuni ale produselor, asta nu poate să fie foarte util. Nu poți să ai situații în care uh, o persoană în vârstă trebuie să apuce să calculeze câte calorii sunt într-o prăjitură uh, pe baza calorilor conținute la 100 de grame. Deci trebuie să dăm informații clare și oneste consumatorilor noștri. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna, domnul Fielner. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, am o întrebare legată de alergeni și de alergii. Multe lucruri s-au spus. Am o experiență personală în acest uh, domeniu. Sigur, sunt uh, în dezacord cu uh, politicienii care folosesc doar experiențele personale. Totuși, în acest caz, vreau să menționez că la prima lectură am avut un amendament la punctul 24 și o să repet. E vorba de problema unor uh, urme de substanțe alergene. Pentru că dacă legislația este prea dură în, această, uh, în acest domeniu, uh, ea nu poate, s-ar putea să, elementele acestea s-ar putea să nu fie incluse. De exemplu, eu, pot, eu sunt alergic la alune, dar uh, Uh, alergia mea nu este foarte uh, puternică și dacă uh, un produs e, a fost făcut cu un echipament care la mea a, a produs și uh, un alt produs care avea alune, atunci el trebuie să conține eticheta, că, să conține precizarea, a conține, conține urme de uh, alune. E foarte important să facem distinția între a conține urme de alune sau a conține alune. Deci e important să facem această distinție și am pus uh, am propus acest amendament la prima lectură și o să îl propun din nou. Și apoi mai am niște întrebări mai controversate. Prima se referă la etichetare. Avem nevoie de informații nutriționale la produsele alcoolice? Nu cred. Pentru că nu ne putem concentra pe faptul că e vorba de o băutură care conține alcool, adică ideea că o persoană ar alege un tip de alcool uh, uh, în defavoarea altuia pe baza conținutului caloric uh, e absurdă. Ce trebuie măsurat este volumul de alcool din aceste produse. Asta contează. În ce privește Curtea Europeană de Justiție, aceasta a vorbit despre uh, obligativitatea menționării țării de origine pe etichetă. Știu că toți suedezii consideră că uh, carnea suedeză e cea mai bună care există, dar nu cred că ar trebui să legiferăm pe baza prejudecăților oamenilor. ar trebui să se poată include țara de origine dacă producătorul dorește să facă asta, dar nu cred că avem nevoie de o legislație obligatorie în acest domeniu. Cred că e un lucru pe care producătorii ar trebui să-l facă pe o bază voluntară. Dacă vrei numai produse suedeze, e posibil să cumperi numai produse suedeze. Deci oamenii pot să aleagă într-un mod care să garanteze acest lucru. În ce privește țara de origine pentru uh, produse din pește, de exemplu. Asta poate să fie foarte dificil dacă ceva este din Atlanticul de nord-est, uh, cum, uh, cum etichetezi și consumatorului va fi foarte greu să înțeleagă din ce țară provine materia respectivă. Deci dacă o să punem țara de origine, mai ales în cazul uh, produselor din pește, trebuie să dăm niște informații pe care consumatorul să le poată înțelege. Și ce a spus doamna Muscardini uh, m-a încurajat. A spus că nu contează dacă e pe fața pachetului și nu trebuie să simplificăm până, la, până în punctul în care consumatorii ajung să considere că nici nu mai e nevoie să-și mai bată capul să înțeleagă ce scrie acolo. Uh, nu ar trebui să înșelăm pe oameni, nu ar trebui să le dăm impresia că doar uh, citirea etichetei e suficientă atunci când e uh, vorba de înțelegerea problemelor de dietă. Și nu ar trebui să considerăm consumatorii, că consumatorii europeni drept proști. Eu cred că ei sunt uh, perfect capabil să ia uh, un produs și să îl întoarcă pe uh, fața cealaltă să citească. În ce privește sistemul cu semafoare, e un sistem care prostește, practic, consumatorii. Uh, trebuie să considerăm că aceștia sunt persoane inteligente care au nevoie de informații, dar trebuie să caute această informație în mod activ. Așadar, dacă e vorba de a simplifica tot, asta nu cred că o să aibă prea mult sens. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna Verniu. Eu cred că pe acest, în acest dosar, cred că trebuie să înțelegem că avem o responsabilitate pentru generația de mâine nu numai pentru noi, ci și pentru viitor. Și cred că mijlocul cel mai bun de a da încredere într-un produs este să afișăm informațiile, să afișăm în mod transparent. Nu e vorba să faci concurență neloială între țări, ci mi se pare o datorie atât pentru consumatorul care cumpără, pentru că el trebuie să știe ce cumpără, și de unde vine produsul respectiv. Asta e Tocmai asta e important pentru a restabili încrederea, pentru că atunci când știi uh, ce cumperi, sued, suedeze, daneze, poloneze, maghiare și așa mai departe, știi acest lucru și alegi pe baza acestei informații. Și te educi, ca să zic așa. Eu, care sunt într o regiune din vest, începește peștele, discut foarte des cu pescari din regiunea Atlanticului, mă întâlnesc și cu pescari, mici pescari și cu unii care au nave foarte mari și pescu, pescuiesc industrial și toți îmi spun că e imposibil să indici uh, originea uh, că e posibil să indici originea peștelor, oricum ei au tot felul de controle din acest punct de vedere și au interesul spre transparență. Înțeleg pe colegul italian uh, când spune că există anumite regiuni care au anumită calitate de produse și e important că atunci când vorbim de coeziune teritorială, de creare de locuri de muncă în regiunile noastre și de luptă împotriva schimbărilor climatice, e bine, când cumpărăm ceva, trebuie să putem valoriza o regiune și pentru fructe și legume trebuie să vedem, să putem vedea dacă uh, respectăm uh, măsurile noastre de luptă împotriva schimbărilor climatice. Deci să dacă vrem să cumpărăm uh, fructe venite din Chile în decembrie, ok, putem să facem lucrul ăsta. Eu uh, eram la uh, Nisa, de exemplu, și am văzut că acolo uh, erau uh, legume venite din China și nu le-am cumpărat, nu pentru că vreau să Uh, boicotez China, ci pentru că mi s-a părut uh, absurd să cumpăr acele legume când ele cresc și la 200 de km de Nisa. Uh, așadar, Parlamentul în această a doua lectură trebuie să transmită un semnal foarte puternic că suntem aleși responsabili care ne-au votat, care ne-au trimis aici. Interzicerea grăsimilor de tip trans trebuie să fie un imperativ pentru noi, pentru că este un imperativ de sănătate publică pentru viitor. La fel și substanțele alergene pentru că nivelul alergiilor crește și numărul alergiilor crește, mai ales la copii și la adolescenți, deci lucrurile trebuie să fie clar marcate. Apoi, în ce privește uh, această concentrație la 100 de grame sau la porție, cred că putem să indicăm în procentaje nivelul de grăsimi de sare, de zahăr și dacă e vorba de porții mici, de exemplu la biscuiți, să se indice efectiv caloriile pe uh, biscuit sau pe porție, ca să spunem așa. Dar oricum am face-o, trebuie să fie cât mai simplu, clar și uh, să mergem cu transparența cât mai departe putin, cu putință, pentru că uh, e vorba de educație și educația aceasta are răsfrângere la nivelul politic. Mulțumesc, doamna Zaborska. Mulțumesc, doamnă președinte. La începutul acestei dezbateri, Joe Linen ne-a spus că opiniile eh, păreau să fie convergente în cadrul comisiei noastre. Nu mi se pare că se întâmplă asta, dar oricum aș vrea să felicit raportoarea pentru că eh, să fii eh, raportor la a doua lectură, când diferențele între textul, textul Parlamentului și cel al Consiliului sunt atât de mari, nu e o poziție de invidiat și cred că doamna Zomar a făcut o treabă foarte bună și a încercat să apropie aceste poziții. Două lucruri vreau să subliniez Am ascultat opiniile diferitelor uh, grupuri politice și s-a spus că ar trebui să existe posibilitatea de a indica valoarea energetică pe fiecare porție de produs în parte și cred că există multe argumente în favoarea acestei abordări. Ar fi o idee foarte bună în cazul porților care au mai puțin de 100 de grame. Ar trebui să fie posibil ca imediat consumatorul să știe care e valoarea energetică a porției pe care o cumpără. Cel puțin ar trebui să fie posibil ca fabricantul să pună această informație pe etichetă. În ce privește problema țării de origine, cred că indicarea țării de origine pe un produs cu un singur ingredient nu e o problemă. Și cred că ar trebui să se indice țara de origine. Dar va fi mult mai dificil în cazul produselor alimentare care sunt făcute cu mai multe ingrediente. Și diversele ingrediente nu provin întotdeauna din aceeași țară. Asta ar putea duce la costuri uriașe uh, pe care va trebui să le suporte fabricanții. Vrem să protejăm consumatorii și vrem să simplificăm lucrurile pentru consumatori, dar n-ar trebui să complicăm lucrurile în mod inutil. Mulțumesc. Ultima intervenție uh, din partea Lindei. Mulțumesc, nu aveam de gând să intervin. Vreau să mă refer la, la câteva lucruri care s-au spus, spune doamna McAven. Doamna, domnul Fioner a vorbit despre eticheta, etichetarea privind țara de origine. Trebuie să înțelegem că legea actuală poate duce la uh, dezinformarea oamenilor, pentru că se poate eticheta carnea ca provenind din ultimul loc unde a fost procesată sau împachetată. De exemplu, cumperi pulpe de pui care sunt etichetate drept britanice și descoperi că uh, acei pui au fost crescuți în altă parte. Și eu când am întrebat comisia mi s-a spus de către autoritățile uh, britanice că, uh, conform uh, legii Uniunii Europene, e permis. Comisia mi-a spus nu, conform legii britanice, e o greșeală. E clar că e o pată albă și o, o lacună în lege care trebuie închisă și oamenii nu mai trebuie să poată fi păcăliți. Am înțeles că peștele deja este etichetat, deci avem deja etichetare la pește. Vreau să mă întorc la ce a spus Dagmar în legătură cu prima noastră lectură și să o rog pe doamna Zomer să respecte prima noastră lectură. În prima lectură aveam uh, țara de origine obligatorie. Asta a decis Parlamentul și la fel uh, etichetarea obligatorie pentru 5 nutrienți. La fel la poziția Parlamentului. Uh, și etichetarea obligatorie a grăsimilor trans. Asta a fost poziția noastră și cred că asta ar trebui să fie și în a doua lectură. În ce privește dimensiunile uh, porților sau dacă se face la 100 de grame. Multe produse au ambele semnalizări și e un lucru simplu și cred că putem să facem un compromis și să avem ambele indicații. Pentru că motivul pentru care dimensiunile porții nu sunt suficiente este că apoi uh, producătorii pot să spună asta e o porție pentru patru persoane, dar știm că de multe ori porția e mâncată doar de două persoane. Deci nu poți să mai compare numărul de uh, calorii. Știu că într-un pachet de cereale, de exemplu, acolo scrie că se poate mânca de 16 ori din acel pachet, dar nicio familie nu mănâncă de 16 ori. Pentru că interesul uh, fabricantului este să minimalizeze dimensiunile porțiilor ca să vândă cât mai mult. Deci avem nevoie de un sistem uh, combinat. Apoi începe și alcoolul. Acum câteva zile eram uh, în tren și beam un uh, suc de portocale și soțul meu bea bere. Pe cutiuța mea de suc de portocale erau toate informațiile cu putință, în timp ce pe sticla lui de bere nu era nicio informație, nimic. Deci oamenii ar putea fi afectați de alcool. Avem o mare problemă cu consumul de alcool în Europa și a crește în toate țările. Tineri care beau prea mult alcool, obezitate a unor oameni care beau prea mult alcool. Trebuie să informăm pe oameni că dacă beau 3-4 pahare de vin e cât uh, o masă întreagă. Deci nu trebuie să le distrugem plăcerea de a bea, ci pur și simplu să le facem să gândească mai mult la asta. Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul uh, domnului Pudle de la DG Sanco. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu succint pentru că dezbaterea a fost deja lungă. Uh, am urmărit cu mare interes raportul doamnei Zomar, l-am analizat cu atenție și o să mă refer la unele puncte. În primul rând, cât privește lizibilitatea. Într-adevăr, sperăm că poziția Parlamentului se va apropia de cea a Consiliului. Este important pentru noi să avem o trimitere măsurabilă în ceea ce privește regulile de lizibilitate pentru ca industria agroalimentară să nu devieze într-o altă direcție în viitor. Știți foarte bine că insistăm mult pe chestiunea vizibilității și credem că ea este un factor esențial pentru ca consumatorul să înțeleagă despre ce este vorba, să poată citi informațiile necesare într-un uh, fel care să fie ușor de înțeles. Cât privește țara de origine, uh, Înțelegem foarte bine cât de complexă este chestiunea. Vă reaminti, am, reamintesc că avem deja o serie de alimente care au etichete, uh, pe a căror etichetă uh, există această informație, legumele, ouăle, peștele, uh, fructele, de exemplu. Categoric trebuie să existe o coerență juridică între diversele mm, dispoziții ale noului regulament. Ați văzut care este așadar poziția Consiliului în legătură cu carnea și pentru celelalte produse, studiile de fezabilitate arată și aici mm, răspunderea de, eh, revine și DG Agro și DG Sanco. Dar este foarte important să facem astfel de studii de fezabilitate și de impact înainte de a vă face o propunere cu privire la etichetarea originii uh, produselor, deci niște propuneri pe care încă nu le avem. Cât privește băuturile alcoolice și alcoolizate, uh, știm că avem o problemă de uh, definire a celor băuturi alcoolizate. Uh, și suntem gata să lucrăm împreună cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a găsi aceste definiții. Uh, deocamdată, într-adevăr, uh, conceptul e destul de vag. Suntem categoric pentru ca consumatorii să știe exact care este conținutul acestor băuturi, care conțin și băuturi alcoolice și nealcoolice. Cât privește alergenii, știți că dorim ca acești alergeni să fie indicați chiar și pentru produsele care nu sunt preambalate. Este foarte important pentru un procent mare al, din cetățenii europeni care suferă de alergii și dorim ca această mențiune a alergenilor să rămână chiar și pentru produsele care nu sunt preambalate și, evident, să rămână și pentru produsele preambalate. Cât privește nutrienții, credem că aceste informații cu privire la cei 5 eh, sau 6 nutrienți cei mai importanți, trebuie într-adevăr să se găsească pe fața anterioară a ambalajului eh, pentru ca consumatorul, în momentul în care cumpără produsul respectiv, să poată să dispună de toate informațiile esențiale cu privire la valoarea nutritivă a produsului și aceste informații, deci, să, fi, să rămână pe fața anterioară. În legătură cu porțiile, acum 100 uh, uh, de grame de mililitri sau per porție, ei bine, dorim să avem o etichetă care să informeze bine uh, consumatorii, care să poată fi utilizată în momentul cumpărării, pentru ca acesta să poată să compare diverse produse asemănătoare din magazine sau din supermarketuri și din această cauză am prefera uh, să se păstreze mențiunea per 100 de grame sau 100 de mililitri, pentru că în felul acesta se poate face mai ușor comparația. Ați vorbit despre uh, biscuiți sau uh, alte astfel de produse. Într-adevăr, este utilă când se consumă aceste produse, dar pentru momentul cumpărării și comparația pe care consumatorul o face în acel moment, îi este mult mai util dacă se folosește mențiunea per 100 de grame sau per 100 de mililitri. Asta este ce am avut de spus deocamdată în legătură cu poziția noastră. Mulțumesc foarte mult și acum doamna raportoare. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi s-au adresat câteva întrebări foarte concrete și o să încerc să dau răspunsurile. În primul rând, acele doze obligatorii sau recomandări obligatorii pe care le-a propus uh, un coleg, aș putea spune că este posibil uh, pe bază benevolă și Consiliul este de acord cu acest lucru. În legătură cu produsele decongelate uh, și această mențiune pe etichetă. Ar putea însă să fie o problemă pentru unt Uh, de ce s-a făcut această propunere? Pentru că ne-am gândit la carne în primul rând. Deci va trebui să mai reflectăm aici, deoarece au uh, existat probleme legate de carnea uh, supracongelată în anumite țări. Dar va trebui să reflectăm la treaba asta pentru toate produsele. Dar există, e adevărat, și produse uh, amestecate, legumele pentru supă, de exemplu. Deci vom mai reflecta. Cât privește alergenii, mai mulți colegi au vorbit pe această temă, cât și comisia. Deci trebuie să păstrăm această mențiune a alergenilor pentru produsele preambalate. Și această informație trebuie să fie de asemenea disponibilă și pentru produsele ne, care nu sunt preambalate. Asta este poziția luată de Parlament și cea pe care am susținut-o și eu. Apoi, eh, produsele ambalate proaspăt, eh, proaspete, de exemplu, mm, salata verde, eh, care este ambalată proaspătă și poartă această mențiune, e bine, ea este considerată ca nefi, nefiind preambalată și informația cu privire la alergeni nu trebuie să apară acolo. Deci trebuie să respectăm uh, logica regulamentului. Orice aliment care se cumpără trebuie, de fapt, să conțină informații cu privire la alergeni. Deci aceste informații trebuie să fie disponibile și pentru unele produse și pentru celelalte și să fie imprimate pe ambalaj. Apoi, când vorbim despre porțiuni și despre indicația fie 100 de mililitri de grame sau per porție, e bine, am luat o decizie, deci obligația este pentru 100 de mililitri sau 100 de grame pentru a asigura comparația. Nimeni nu vrea să interzică indicarea suplimentară per porție, în special pentru dulciuri nu dorim să le impunem uh, uh, neapărat uh, acest lucru. Dar am făcut și altă propunere pentru a asigura posibilitatea de a compara produsele. Și această, acest, caracter, acest caracter comparabil trebuie păstrat. Cât privește mențiunea per porțiune, asta, e bine, încă nu este definită dimensiunea unei porții. Și aici, într-adevăr, uh, uh, imaginația producătorilor din acest sector este uneori foarte, foarte bogată. Deci, atâta timp cât nu vom fi făcut această definiție, nu putem să prevedem o obligație pentru a înlocui obligația de uh, porționare per 100 de mililitri sau grame. Apoi, interzicerea uh, cu privire la informația privitoare la absența unei substanțe, gluten sau... Ei bine, repet ce a decis Parlamentul la prima sa lectură. La articolul 7 și pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor, trebuie să fim în măsură să interzicem sublinia, sublinierea sau indicarea faptului că într-un produs nu există, nu, con, nu, nu, nu conține anumite substanțe, materii uh, grase sau mai știu eu ce, grăsimi. La amendamentul 82 mi s-a adresat o întrebare în legătură cu o posibilitate prevăzută de Consiliu și anume ca statele membre să prevadă sau să indice obligația mențiunii de origine. Ei bine, eu vă propun să respingem această propunere. Așa cum uh, am uh, respins și alte propuneri. De deci statele membre pot să prevadă obligația de indicare a, ță- a țării de origine. Or asta ar fi un uh, obstacol în calea circulației produselor. Deci noi dorim să refuzăm uh, toate măsurile de acest tip și s-a decis acest lucru la prima lectură. În legătură cu posibila inducere în eroare prin indicarea originii, s-a spus că se pot, uh, se pot induce în eroare consumatorii în mod, uh, să spun, uh, voit și țintit. Și mă refer la articolul 7. Consiliul a înțeles foarte bine despre ce este vorba la prima lectură. Deci, la articolul 7 se interzice de orice tentativă de a înșela consumatorii. Eu nu am nimic împotriva indicării originii, dar pentru multe produse există și reglementări sectoriale care arată și obligația uh, indicării origine. Dar la prima lectură, poziția Consiliului a fost destul de vagă, pentru că nu s-a știut dacă era vorba de uh, dacă se include sau nu și o evaluare de impact. Uh, deci poziția Parlamentului a fost destul de vagă și aș zice că, de fapt, Comisiei Europene îi revine această sarcină să facă o, un studiu de impact. Uh, un colega mea a menționat faptul că eu doresc să revin la multe din pozițiile de la prima lectură, dar uh, în uh, raportul meu am uh, încerc să valorific rezultatele primei uh, negocierilor de la prima lectură și nu să le pierdem. Și mă gândesc la etichetarea uh, băuturilor alcoolizate. Și iată că acum ne apucăm și le discutăm din nou aceste băuturi alcoolizate. Deci, zic din nou, nu avem o definiție a acestor băuturi. Uh, și uh, reprezentantul comisiei s-a exprimat pe această temă și a arătat că comisia dorește să lucreze la uh, elaborarea unei definiții care ne trebuie neapărat. Nu putem vorbi despre vreo etichetare a acestor băuturi alcoolizate dacă nu avem o definiție. În fine, vorbim despre eh, mențiunile nutritive cu privire la aceste băuturi. Vă reamintesc că am decis la prima eh, lectură să excludem aceste băuturi din domeniul de aplicare al regulamentului. Președinta, dacă mai doriți să vă înscrieți la cuvânt, după aceea va trebui să dau din nou cuvântul eh, raportoarei, dragi colegi. Doamna Gardini, vă rog. Și Doamna Gulben, vreau să vă spun că nu putem uh, uh, alege chiar așa cu privire la poziția Parlamentului. Sunt de acord cu alcoolul. Dar argumentul era foarte clar. Să avem cinci nutrienți pe uh, fața anterioară, la fel în legătură cu țara de origine. Uh, pe fața anterioară. Trebuie să decidem fie că adoptăm poziția Parlamentului la prima lectură și sau nu. Doamna Gardini acum. E bine, s-a spus că <clears throat> nu se acceptă indicarea absenței unei substanțe, precum uh, glutenul. Dar glutenul eu, uh, este o, uh, o substanță la care multe persoane sunt alergice, dar putem spune nu conține urme de gluten, pentru că uneori este suficient să existe astfel de urme pentru ca persoanele în cauză să facă alergia. Deci trebuie să păstrăm această mențiune nu dorim ca oamenii să sufere uh, șocuri uh, alergice. Și eu vreau să, uh, domnul Piriu, să reiau ce a spus doamna Gardini, deoarece sunt chestiuni foarte importante. Doamna Zomăr, cât și reprezentantul Comisiei, fac o confuzie în legătură cu acea indicație per 100 de grame sau mililitri sau porție. Ce înseamnă de fapt o porție? E o parte din uh, acele 100 de miligrame sau uh, de grame sau de mililitri? Deci o să vin cu un amendament. Cum că dacă într-un container există 20 de porții de 100 de, de mililitri, se va indica uh, volumul fiecarei porții. În felul acesta, consumatorul va putea să compare cele 100 de miligrame de la un producător cu cele de la celălalt producător. De ce să excludem această posibilitate de a indica treaba asta per porție, cu porția, care reprezintă până la urmă doar o parte, o fracție din uh, acea uh, sută de grame sau de mililitri. Aș vrea să mi se explice, pentru că n-am înțeles și nu am înțeles nici din partea Comisiei Europene, care are până la urmă sarcina de a proteja cetățeanul european. Doamna uh, Rota, ei bine, vreau să revin la nivel instituțional și să vă spun că la a doua lectură nu putem introduce ceva care n-a fost acceptat la prima lectură. Deci tot ce s-a spus aici despre băuturile alcoolizate nu are nicio relevanță. În al doilea rând, vreau să vă spun că la prima lectură nu am prevăzut nimic facultativ cu privire la porții, la porții de exemplu. Am prevăzut acele 100 de, de mililitri sau de, de, de grame. Deci nu am vorbit despre porții și nu am vorbit nici despre vreo etichetare benevolă. Și uh, doamna uh, Zomar vă întreb, o să reluați așadar aceste lucruri? Doamna Zomar, da, eu am impresia că există o neînțelegere aici uh, și legat de exemplu dat de doamna Gardini uh, cu glutenul o problemă de interpretare. Deci nu e vorba de gluten. Pentru alergeni, această mențiune va fi așa cum ați propus. Dar eu vorbeam despre articolul 7 care vorbește despre tentativele de a înșela consumatorul. Rezultatul primei lecturi cu privire la indicarea țării de origine nu, era, nu a fost foarte clar. Eu nu am nimic împotriva indicării eh, țării de, eh, de origine. Cât privește etichetarea pe fața anterioară și indicațiile nutritive, bine, am văzut care a fost rezultatul votului. S-a spus atunci 8 sau 9 nutrienți. Și colegii din toate grupurile politice ne-au spus că era o greșeală acolo, o incoerență. Așadar, dragi colegi, dacă nu doriți să veniți cu amendamente uh, vis-a-vis -vis de ceea ce s-a decis la prima lectură, puteți să o faceți dacă credeți că poziția dumneavoastră nu a fost luată suficient în seamă. Eh, cred că vă gândiți mai degrabă la dezbaterea care are loc în eh, mass media germană, pentru că eu nu înțeleg de unde vine atitudinea dumneavoastră necolegială. Eh, Recurgeți la atacuri personale. Vă rog să, faceți, să aduceți amendamente, pentru că asta este procedura obișnuită și vă rog să o aplicați. Nu, acesta este tonul pe care îl adoptăm de obicei în această sală, trebuie să respectăm totuși o anumită politețe și cu normele de curtoazie. Mă, vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 18 martie, votul în comisie la, în aprilie și